So, ladies and gentlemen and dear colleagues, uh, let's start. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, haideți să începem reuniunea noastră a Comisiei INTA. Avem Comitetul de conducere din partea OMC-ului astăzi alături de noi, așa că avem invitați astăzi și vreau să urez bun venit să-i urez bun venit domnului Iaman, însă nu îl văd încă în sală. Este președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Guvernul Kazahstanului. Kazahstanul este gazda conferinței ministeriale OMC și a conferinței parlamentare. Așa că îi voi ura bun venit dacă ni se va alătura. Primul punct de pe ordinea de zi este punctul 16, regulamentul privind exercitarea drepturilor Uniunii. Un lucru important, mai ales dacă ne gândim la situația din OMC acum și că nu există un organism de apel funcțional acum. De aceea Uniunea Europeană trebuie să decidă cum să reacționeze. Raportor este doamna Marie-Pierre Vedren și îi voi da cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În decembrie anul trecut, Comisia Europeană a anunțat o revizuire a regulamentului privind exercitarea, aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional. Acest regulament din 2014 reprezintă baza juridică prin care Comisia poate să adopte măsuri contracomerciale împotriva unei țări dacă există un litigiu. Blocajul cu organismul de apel a dus la faptul că Uniunea Europeană se află acum într-o situație dificilă, astfel încât, dacă nu avem o decizie definitivă, nu se pot lua aceste măsuri din partea Uniunii Europene. Așa că această propunere legislativă vrea să acopere acest vid juridic și reprezintă și sistemul și sprijinul Uniunii Europene pentru OMC și sistemul internațional. Actul legislativ s-ar aplica și acordurilor de liber schimb ale Uniunii, ale Uniunii Europene, de exemplu, când o parte are reguli și regulamente diferite. Putem astfel să fim atenți la punerea în aplicare eficientă a politicilor comerciale și a acordurilor noastre de liber schimb. Un prim schimb de opinii are loc astăzi, astfel încât să aud și părerea colegilor mei cu privire la această propunere a Comisiei și să vedem cum putem noi să completăm și să facem ca instrumentele noastre de politică comercială să fie mai eficiente. Cred că propunerea Comisiei este una bună, o putem modifica, putem adăuga serviciile și dreptul de proprietate intelectuală în domeniul de aplicare al regulamentului. E ceea ce își doreau să facă europarlamentarii și în mandatul trecut. Aceste două părți sunt importante în economia noastră și în politica noastră comercială. Dacă ar fi incluse, am putea să consolidăm mai bine textul. Așa că voi asculta cu atenție cele spuse de colegii mei și îi mulțumesc comisiei și mă bucur că avem acest prim schimb de opinii. Foarte scurt, bine, mulțumim frumos. Și acum domnul Iaman e alături de noi. Iată, bun venit în comisia noastră parlamentară și mult succes în pregătirile conferinței OMC. Bine ați venit! Așadar, acum au cuvântul raportorii din umbră. PP, raportor din umbră, nu e prezent în sală. Din partea S și D, îmi voi schimba eu funcția acum și voi fi raportorul din umbră și eu pot să o sprijin pe raportarea noastră, pe raportoarea noastră în sprijinul exprimat pentru acest regulament. E într-adevăr important să avem o poziție clară în acest context în care trăim în acest moment. Domeniul de aplicare al regulamentului este prea strâns, pentru că se discută doar situațiile în care nu există o decizie din partea organismului de apel. Am auzit zvonuri că un partener comercial BRIC poate nu a respectat tarifele din, 19, din 1995, nu le mai respectă. Așa că e o adevărată dezordine în comerțul internațional bazat pe reguli și atunci e clar că trebuie să reacționăm și noi. Așa că trebuie să analizăm domeniul de aplicare al regulamentului și trebuie să-l extindem pe acesta. Iată care au fost observațiile mele scurte și acum domnul Butikofer din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și raportoarei. Trebuie să spun că mi se pare un subiect foarte complicat acesta. Nu am reușit să mă decid să iau o poziție pe subiect. dacă avansăm în direcția propusă de comisie, atunci cred că în mod involuntar, probabil, însă totuși, vom pune capăt tuturor ambițiilor de revitalizare a organismului de apel. Dacă e să vedem realitatea în SUA cu această administrație, vedem că nu există niciun apetit, apetit pentru reforma OMC-ului. Chinezii în aceeași poziție, ei, nici ei nu-și doresc acest lucru, pentru că orice reformă i-ar afecta pe ei. Așa că singurul bloc comercial care a fost interesat de această reformare a OMC și din această perspectivă suntem noi. Dacă găsim un echivalent funcțional al organismului de apel, atunci gata, nu mai există niciun fel de motivare să ne întoarcem și să începem toate negocierile cu partenerii care nu își doresc o reformă a organismului de apel. S-a terminat tot. și astfel s-ar cimenta, de fapt, distrugerea unei alte părți din ordinea multilaterală comercială. Involuntar, însă așa se va întâmpla. Nu sunt convins că acesta este momentul potrivit în care să facem așa ceva. Și o spun din două motive. În primul rând, din câte știu eu, nu există nimic care să ne forțeze pe noi să punem în vigoare noul regulament astfel încât să putem reacționa la un caz dacă e să apară. Din câte știu eu, astfel de cazuri posibil ar putea să survină în a doua jumătate a anului 2021, dar nu în acest an. Un al doilea element Există alegeri importante care au loc acum în SUA, în prima marți din noiembrie. Nu știu care vor fi rezultatele. Poate că într-un fel în care nu prea ne va plăcea multora dintre noi, însă pot să-mi închipui că va exista un nou președinte după marțea alegerilor. Dacă va fi un președinte democrat în Casa Albă cu care să putem negocia, atunci eu nu aș vrea să renunțăm la orice speranță să mai cădem de acord asupra unei reforme importante. Știu de la experții comerciali din tabăra democraților că aceștia și-ar dori să existe o asemenea reformă importantă pentru organismul de apel. De ce să tragem concluzii pripite acum, atât timp cât încă ar mai putea exista o speranță de a cădea de acord cu americanii după alegeri? Dacă vom fi foarte presați să o facem rapid, astfel încât să putem să ne eliminăm propriile preocupări, aș vedea lucrurile într-un mod diferit, însă nu se pare că ne aflăm într-o asemenea situație. Când ne vorbeați despre acel bloc major comercial și că am putea să creăm o și mai mare dezordine, să spunem lucrurilor pe nume. Chiar dacă avem acest nou regulament, nu l-am putea, pune, nu l-am putea aplica și Statelor Unite ale Americii, pentru că nu ar fi de acord cu noi și ar respinge acest fapt. Ar crea un război comercial dacă am încerca să punem în aplicare un asemenea regulament cu ei. Chiar dacă se întâmplă așa, chiar dacă temerile dumneavoastră devin o realitate, un asemenea regulament nu ne va ajuta cu absolut nimic. Și un ultim element e acesta. Eu nu îmi doresc să uh, le dau argumentele lui Trump și alor săi acest argument pe timpul campaniei electorale. Dacă vedem ce fac europenii, ei mai degrabă sunt alături de China și Rusia și nu negociază cu SUA. Și iată, la suprafață acestea ar fi aparențele. La fel, cu Canada, Norvegia, o companie selectă. Atunci era așa, dar acum ne aflăm în aceeași parte cu doi dintre cei mai dificili parteneri, să le spunem. Și am renunțat la orice fel de șansă de a ajunge la un acord cu SUA. Dacă Trump va fi reales, atunci șansele sunt zero să avem succes cu ceea ce îmi doresc eu. Și atunci ar trebui să facem un pas. De ce nu ar fi inteligent, în loc să ne grăbim acum, să ne pregătim? Să le arătăm că noi suntem pregătiți să o facem și să punem în vigoare acest regulament atunci când e nevoie, dar nu să și spunem că îl vom pune în aplicare imediat. Mulțumim foarte mult și acum din partea PP. Mulțumesc foarte mult! Cred că Uniunea Europeană trebuie să continue să fie pentru un sistem multilateral comercial și trebuie să apere OMC-ul și să pună umărul la reformarea acestei organizații o, o reformă nu superficială, ci adevărată. Ce se întâmplă acum la OMC? Acest pilon privind soluționarea litigilor nu funcționează. Înțeleg că nu ne așteaptă niciun caz acum și am înțeles tot ceea ce tocmai am ascultat, însă în continuare cred că UE trebuie să avanseze. Cred că Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție, cred că Uniunea trebuie să se pregătească. Cred că toate acestea trebuie să fie făcute la timp și foarte bine, așa că salut faptul că trebuie să analizăm totul și să ascultăm toate argumentele din toate părțile. Pentru moment nu am altceva de adăugat. Pe măsură ce avansăm cu dosarul, vom analiza totul în detaliu. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Scholz are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! Aș putea să fiu de acord cu anumite puncte atinse de domnul Butikofer, ce înseamnă care sunt provocările pentru poziția noastră în menținerea acestui sistem multilateral funcțional sau să funcționeze mai bine și probabil se leagă totul și de și ar trebui să fie o contribuție foarte ambițioasă cea noastră la reformarea OMC. În același timp, dacă nu o facem, nu vom putea să avem o cooperare și un comerț bazat pe reguli la nivel internațional. În același timp, trebuie să vedem ce ne mai așteaptă în acest an și alte evenimente. În octombrie, la început, avem un TAT 15 unde majoritatea țărilor în curs de dezvoltare cad de acord asupra regulilor financiare și regulile privind strategia de dezvoltare și trebuie să fie acoperite provocările din OMC, ceea ce au la nivel regional și local pentru dezvoltare. Dacă nu facem această legătură între OMC și UNCTAD într-un fel în care Uniunea Europeană trebuie să intervină și trebuie să stabilizeze economia globală. Trebuie să avem rezultate pentru cetățenii ei să aibă încredere că ceea ce aprobă miniștrii la orice fel de nivel va fi așa, altfel nu vor avea încredere în noi la nivel politic. Aici cred că Uniunea Europeană are o mare responsabilitate trebuie să fie ambițioasă și curajoasă în acțiunile sale. Nu știu dacă trebuie să așteptăm rezultatul alegerilor din SUA, pentru că, indiferent cine va câștiga, probabil nimic nu se va schimba rapid în sistemul internațional comercial. Așa că noi ar trebui să oferim un mesaj. Ne dorim să fie o stabilizare pe reguli comerciale în economia globală și acest proces trebuie să acompanieze procesul electoral din SUA. Cred că aceasta ar fi calea de urmat. Acum uh, trebuie să dăm uh, cuvântul uh, Comisiei. Denis Redone este cel mai recunoscut uh, expert de la Comisie în materie de OMC. Aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, pentru că îmi oferiți oportunitatea de a contribui la discuția dumneavoastră periodic. Acesta este un prim uh, schimb de opinii. Aș vrea să reacționez la cele spuse aici. În primul rând, propunerea comisiei are un obiectiv unic, simplu, să permită UE să-și protejeze interesele în situații foarte specifice, precum uh, blocarea sistemelor de soluționare a, disput, a disputelor, uh, um, prin uh, un act de implementare al Comisiei și simplificând punerea în aplicare, nimic mai mult, nimic mai puțin. Motivul acestei propuneri este că din decembrie este un fapt concret că trebuie să putem aborda situații în care Uniunea Europeană să câștige într-o dispută um, cu alt stat membru al OMC. Uh, dar până acum nu uh, am putut obține o um, sentință obligatorie, pentru că anumite state au uh, obstrucționat procesul, ne fiind de acord cu aranjamente și pentru că fac uh, apel la instanța de apel uh, vidă sau uh, ca și absență, absentă. De aceea, procesele nu pot fi finalizare și oricine nu dorește să um, se supună mecanismului de soluționare a disputelor din cadrul OMC, din păcate trebuie să o facă. De aceea trebuie um, creat un mecanism de reacție adecvat la nivel instituțional. Acest lucru uh, trebuie uh, făcut pentru că se pot bloca și mm, disputele de investiții și în cadrul uh, altor contracte de investiții. Sunt mai multe cazuri în care se blochează pronunțarea sentinței în sistemul OMC. Propunerea pe care o aveți în față este în conformitate cu dreptul național și cu dreptul internațional împotriva măsurilor uh, um, de opoziție, dar uh, și pentru că uh, se stabilesc se stabilește modul în care se iau deciziile la nivel de panel de judecată. În niciun caz, aceste eforturi nu sunt menite să înlocuiască eforturile pe care le facem deja la nivel european pentru a uh, salva sistemul de soluționare a disputelor uh, la OMC cât se poate de repede. Uh, amendamentul la regulamentul de punere în aplicare care se propune aici este doar o soluție de ultimă instanță atunci când nu funcționează organismul de apel și când nu se poate ajunge la un acord uh, interimar cu uh, părțile implicate în proces. Deci este practic o variantă pentru stop uh, gap când nu se poate intra într-un aranjament interimar cu părțile la dispută și ne oferă posibilitatea de a ne apăra drepturile conform dreptului internațional în mod adecvat. Deci nu uh, vrem să dăm peste cap uh, regulile și regulamentul de aplicare, nu acesta este obiectivul, însă acordul pluripartit uh, interimar pe care îl facem cu mai multe țări nu este o propunere de reformă structurală a mecanismului de soluționare a disputelor în cadrul OMC. Fie vom face această reformare cu toate părțile, inclusiv cu Statele Unite, statele acest lucru a fost uh, spus cât se poate de clar și repetat de comisarul Hogan și uh, cred că putem uh, face în continuare eforturi în această gamă de instrumente. Propunerea pe care o aveți în față este, reprezintă unul dintre aceste eforturi și este, de fapt, parte din încercarea generală de a reforma OMC-ul uh, într-un mod mai fundamental. Mulțumesc! Mulțumesc, Marie! Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru intervenție. Mulțumesc Comisiei pentru elementele uh, aduse în discuție. Toate intervențiile au arătat că noi vrem să sprijinim sistemul multilateral, să apărăm OMC-ul. Voi ține cont de uh, toate părerile explicate, voi discuta și cu toți raportorii din uh, umbră. Vom avea un nou schimb de opinii în cadrul INTA în aprilie, când va fi prezentat și proiectul. Acum, cred că trebuie să facem progrese uh, pentru ca în cadrul multilateral să fie adusă și calea Uniunii Europene. Mulțumesc, raportul uh, va fi gata pe 21 aprilie, după care va urma un uh, următor schimb de opinii. Bine, am încheiat punctul 16. Înainte de a începe cu 17, vreau să spun bun uh, venit delegației uh, invitate de domnul Walborn din uh, minunatul oraș Sedez, Göteborg, orașul companiei Volvo. Bine ați venit! Sunteți acolo în spate? Point 17. It's perhaps linked to God. Poate acest punct este uh, legat oarecum de Volvo și de acest oraș. E um, vorba despre uh, măsurile de salvgardare pentru, sistem, pentru uh, siderurgie. Este din cauza faptului că partenerii noștri au introdus tarife și la oțel și la anumite produse siderurgice. În China există o um, supraproducție de oțel, o supracapacitate de uh, producție siderurgică uh, și uh, suntem debordați de cantitatea de oțel care invadează Uniunea Europeană din alte țări. Comisia a introdus măsuri de salvgardare pentru această problemă, care au fost ajustate în 2019. Sunt absolut convins că această clauză de salvgardare și acest regulament trebuie să fie revizuit, deoarece situația s-a schimbat dramatic în a doua jumătate a anului 2019. Uh, La începutul acestui uh, an, 2019, 465 de mii de tone de oțel erau, uh, era media lunară de importuri um, în Uniunea Europeană. În a doua jumătate a anului 2019, această cantitate s-a triplat aproape, deci uh, s-au importat 1,2 uh, milioane de tone de oțel lunar pe piața europeană. De aceea este foarte important să revizuim încă o dată clauza de salvgardare ca reacție europeană, dar desigur uh, ne punem uh, și întrebarea sorții supracapacității la nivel uh, global. Se va, s-a produs o ușoară reducere um, de producție în China, însă vine mult oțel și din Turcia, și sub uh, presiunea tarifelor la oțel impuse de Statele Unite, trebuie să facem față și acestei situații. Am invitat uh, comisia să ne prezinte opinia sa și expertul este domnul Leopoldo Rubinaci, am să vă dau imediat cuvântul, domnule Rubinaci. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața. Aș vrea să fac o scurtă prezentare ca să rămâneți cu ceva chiar după această reuniune. Aș vrea să vă prezint contextul în care au fost luate aceste măsuri, pentru că v-ați referit și dumneavoastră la aceste lucruri în introducere. Ne confruntăm cu o criză gravă în ceea ce privește uh, dezechilibrele structurale și capacitatea industrială în nivelul siderurgic. S-au luat mai multe măsuri de restricționare a comerțului uh, de către mai mulți dintre partenerii noștri comerciali, iar măsurile introduse în martie 2018 de către Statele Unite, la secțiunea 232, uh, la legea comercială din 1962, care înseamnă o uh, creșterea taxelor vamale cu 25% pe mai multe produse siderurgice. Reacția Comisiei uh, a fost pe măsură. Una dintre uh, măsuri a fost începerea unei investigații de salvgardare pe care Comisia a luat-o din proprie inițiativă. Comisia a considerat că există suficiente dovezi de uh, creștere a importurilor, o, um, un risc de distorsionare a comerțului uh, creată de măsurile americane care poate prejudicia Uniunea Europeană. Uh, Comisia a acționat înainte ca industria europeană să fie afectată de aceste măsuri în mod negativ. Am uh, acționat uh, destul de rapid, considerăm noi. Am uh, impus măsurile uh, provizorii în iulie 2018. Măsurile finale au fost introduse la 1 februarie anul trecut și s-au aplicat pentru 3 ani pe toate sursele de import, în afară de zona economică europeană și Africa de Sud, pentru că avem cu ei un acord comercial și am um, Uh, exclus uh, țările uh, care exportă sub nivelurile de minimis din regulament. Sfera de aplicare este, include aceleași produse pe care le-au viza, le vizat Statele Unite, de la bobine, la conducte, la țevi și am introdus un element de liberalizare. Un aspect foarte important în acest aceste clauze ă, este că am încercat să echilibrăm protecția industriei siderurgice împotriva de naturii comerțului și, pe de altă parte, am încercat să asigurăm un nivel de furnizare adecvat pentru industria în aval din Uniunea Europeană, pentru că ea nu este ă, autosuficientă în ă, privința oțelului. Clauza de salvgardare nu a fost revizuită, și de aceea am uh, introdus o clauză anuală de revizuire. E vorba de contingente tarifare, uh, contingente liberă tarifare, uh, plus 5% liberalizare și o rată de contingente extra de 25%. Am stabilit și cote, tari, contingentă tarifare pentru anumite uh, state membre, uh, cu posibilitatea de a avea contingente reziduale în al patrulea trimestru. Uh, primul contingent nu este ianuarie până în martie, ci din iulie prin septembrie și a doua este din aprilie, al patru al, a doua este aprilie-iunie. Uh, Am luat uh, măsuri anti anti-dumping și împotriva subvențiilor. Am considerat că dacă avem uh, cote specifice pentru exportatorii tradiționali, acest lucru nu va funcționa și atunci am uh, creat un singur contingent global. Aici vedem evoluția importurilor înainte de impunerea uh, clauzei de salvgardare. Vedeți că ele au crescut foarte abrupt. Cu roșu vedem uh, media anilor 2015-2017, care a uh, fost baza pentru stabilirea nivelului contingentelor. Acest nivel, după cum vedeți, este cam la nivelul importurilor din anul 2016, când industria uh, europeană încă era pe profit. Uh, am uh, început uh, prima revizuire la jumătatea lui mai 2019, la doar două luni după intrarea în vigoare a măsurilor uh, definitive și am constatat că măsurile funcționau destul de bine, dar erau nevoie de anumite ajustări. Am redus ritmul liberalizării de la 5 la 3%, am introdus o, plafon, o plafonare, o limită superioară de 30% la categoria 1, am actualizat excluderile pentru statele în derogările pentru statele în curs de dezvoltare și uh, am încercat să evităm uh, supraaglomerarea. Iată care sunt uh, părțile de import la categoria 1. China, Brazilia și Rusia nu mai, n-au mai exportat pentru că am luat măsuri anti-dumping și anti-subvenții, dar Turcia a luat partea leului din importuri, practic și-a dublat uh, importurile tradiționale către Uniunea Europeană, tocmai de aceea am decis să limităm pentru ca nicio țară să nu poată exporta uh, peste 30% din contingentul uh, total disponibil. Iată și uh, efectul uh, crowding out-ului, iată ce se întâmplă în uh, contingentul uh, 3. Uh, Uh, când uh, operăm pe baza contingentelor pe țară. Iată cum uh, Belarus poate exporta către Uniunea Europeană, iar pe dreapta vedem ce se întâmplă în contingentul 4, când țările care și-au epuizat contingentele alocate pe țară, pot uh, folosi cotele reziduale. Importurile din Turcia, încă o dată, uh, preiau toate posibilitățile altor uh, furnizori tradiționali de a exporta către Uniunea Europeană. Funcționează sau nu măsurile de salvgardare? Dacă comparăm aplicarea măsurilor în 2019 cu uh, vârful importurilor din 2018, uh, avem o reducere de importuri de 4,5 milioane de tone. Ne întoarcem practic la uh, nivelul de 28-29 de milioane de tone, care nu ne afectează, nu ne aduce prejudiciu. Uh, datele actuale arată că uh, clauzele și-au atins obiectivul, adică au uh, prevenit distorsionarea comerțului și au acționa pentru a preveni creșterea foarte mare a importurilor. Um, în 2019, importurile sunt sub nivelul 2018 și sub nivelul 2017 în anumite cazuri. Pe lângă uh, limitarea, uh, reducerea importurilor totale, am văzut că peste 3 milioane de tone uh, din contingentă nu au fost folosite, ceea ce înseamnă că nu au existat limite la ofertă și la furnizare, nu au existat probleme. Pe 14 februarie s-a publicat s-a decis efectuarea unei noi revizuiri. Acesta este calendarul. Uh, informarea referitoare la introducerea salvgardării spune că Comisia se angajează să facă această revizuire cât de curând posibil, înainte de 30 uh, iunie. Pare uh, foarte mult timp, dar dacă luăm în calcul timpul necesar pentru elaborarea acestor proceduri, uh, ne dăm seama că, de fapt, pentru ancheta în sine avem doar două săptămâni. Mă opresc aici, domnule președinte, dar vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnul Schuster. Eh, ja, vielen Dank. Äh, was, ich habe ein... Vă mulțumesc. Am, de fapt, doar o întrebare aici. Cu E importantă pentru evoluțiile din industria siderurgică de acum. Cum se face calculul? Cum putem să ne dăm seama că, într-adevăr, întregul domeniu siderurgic trece printr-o criză, că producția este scăzută și, în același timp, importul crește? Așa că industria internă e supusă unor presiuni suplimentare. Aceste efecte, ele sunt calculate sau uh, pornim de la o premisă cum că ar fi o situație neschimbată în Europa. Cum ați făcut calculele? Cred că acest lucru este foarte important de făcut acum că discutăm despre această situație a industriei siderurgice. Mulțumim, domnul Canas. Sí, gracias, presidente. Eh, hemos visto un cambio Mulțumesc, domnule președinte. Am văzut că s-au schimbat semnificativ uh, condițiile de la ultima revizuire a măsurilor din vara lui 2019. De atunci, producția manufacturieră în Uniunea Europeană a scăzut față de 2018, în special în uh, producția de autovehicule, unde producția a scăzut cu 7%, ceea ce înseamnă că a scăzut și cererea în Europa supracapacitatea globală, recesiunea economică a Turciei înseamnă că importurile rămân o parte disproporționat de mare din piața Uniunii Europene, deși cererea scade în continuu. Acest lucru a dus la o reducere a producției de 4,3 tone de producție pentru anumiți producători avem uh, încă un nivel foarte înalt de import. Întrebări. Contingentele de import pentru multe produse siderurgice s-au folosit în a doua jumătate a 2019 pentru că țara a fost foarte jos. Depășirea uh, cotelor a dus la uh, faptul că acum avem contingente extrem de mari. Comisia se gândește să elimine transferul de contingente neutilizate sau să reducă limita de 30% pe țară uh, la, din um, cota reziduală pentru a evita ca anumite țări să domine piața. Doi, creșterea creșterea uh, cotei de 5% în februarie 2019 pentru a permite creșterea pieței. Însă această creștere nu s-a produs. De aceea elimin, va elimina Comisia această creștere de 5% și va ajusta contingentele la cererea reală a pieței? Mulțumesc, domnule președinte. Emmanuel Morel. C'était quasiment les mêmes questions. Domnul Morel, Aceleași întrebări ca și cele ale antevorbitorilor, prin urmare, nu o să mai adresez alte întrebări. Um, Mr. Sassini. Domnul Sassini. Salini. Mulțumesc. Și eu consider că observațiile colegului au fost cât se poate de pertinente și aș porni de la următorul lucru, care mă surprinde în mare măsură. Cred că instrumentul cel mai important pentru ca aceste măsuri de salvgardare să ofere rezultatul așteptat, rezultatul scontat, ar trebui să fie calculată nu prin o uh, prin număr de tone, printr-un plafon, ci prin cotă de piață. Dacă nu mă înșel, Comisia și comunicase că acesta ar fi un criteriu interesant, dar că nu ar putea fi acceptat la nivelul OMC. Eu cred că este o problemă juridică, eu cred că e o neînțelegere de fapt aici. Nu cred că e așa. În orice caz, capacitatea acestor măsuri de salvgardare de a limita pagubele care se produc, capacitatea, deci, de a fi eficiente a acestor măsuri uh, pare să fie uh, foarte limitată. De aceea mă alătur îngrijorărilor care s-au exprimat în acest sens. Care e problema? Nu putem să uh, transferăm rezidurile neutilizate din aceste cote de la un trimestru la altul și, în termen general, trebuie, făcut un, uh, uh, trebuie făcută o reducere cuprinză, cuprinzătoare uh, generală a cotelor alocate diferitelor țări. Mi se pare că sunt cinci, mă refer în special la Turcia. Deci, mai întâi de toate, trebuie redusă, utilizată, redusă posibilitatea de a utiliza cota uh, reziduală, dar trebuie să procedăm într-un mod similar și cu cota națională, nu doar cu cota reziduală. Și Aici văd un singur element care, din punctul meu de vedere, ar permite pieței, o piață care este mai degrabă în criză, cum este piața europeană, de a nu pierde un element atât de important al lanțului valorii, care este prețul de producție, prețul inițial în ceea ce privește oțelul. Nu e mult timp, dar se pare că lumea este de acord în bună măsură cu aceste criterii și intervențiile antevorbitorilor o demonstrează. Mulțumesc! Yeah. Thanks a lot. Helmut Mulțumesc, Helmut Scholz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și comisiei pentru prezentare. Cred că această nevoie de aliniere în sistemul de protecție e importantă, dar importante sunt două aspecte care poate până acum nu au fost atât de preeminente în dezbaterea de până acum. Eu cred că, pe de o parte, această, aceste contingente tarifare sunt cele care con- sunt riscante, un instrument care implică riscuri. Când se schimbă conjunctura, bineînțeles că există această consecință și ne aflăm într-o situație în care nu mai este protejată industria siderurgică din Uniunea Europeană din cauza felului în care s-ar sunt stabilite aceste contingente tarifare. De aceea trebuie să ne gândim din nou la plafonul superior. Și dacă nu putem, atunci e nevoie de o a doua revizuire și să ne gândim la cum poate fi operată o scădere de 30%. Poate am putea să regândim întregul mecanism. ceea ce se întâmplă acum. Trebuie să ținem cont de ceea ce se întâmplă acum pe piața importurilor. Avem nevoie de un mecanism flexibil care atunci când există contingente tarifare mai mari, poate fi și acesta flexibilizat. Și apoi e și pericolul delocalizării carbonului, carbon leak, stocării carbonului, carbon leakage. Cum va fi schimbată industria europeană sau industria germană, de exemplu, pentru a putea contribui la reducerea dioxidului de carbon? pentru relocarea emisiilor de dioxid de carbon. Această ajustare a prețului carbonului la frontieră, avem această propunere. Există o limitare în ceea ce privește costurile pentru a putea să se treacă la o producție cu emisii zero sau cu emisii scăzute de dioxid de carbon. tot în această discuție legată de contingentele tarifare, trebuie să creăm stimulente astfel încât să poată avea loc această restructurare și în industria siderurgică, în industria și pentru aluminiu, de exemplu, veniturile din ajustarea dioxidului de carbon la frontieră ar trebui să fie utilizate în acest sens. Uh, avem nevoie aici de un teren echitabil, unul care nu a existat până acum și m-ar interesa părerea comisiei dacă s-ar putea să se meargă în o asemenea direcție. Și acum are cuvântul domnul Beautycoffer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt eu cel mai mare expert siderurgic, așa că intervenția mea va fi mai simplă. Mă întreb dacă avem nevoie de o protecție suplimentară pentru industria siderurgică europeană. Eu nu pot să răspund la această întrebare decât cu da. De aceea ar trebui să verificăm cu atenție propunerile care au fost făcute. Și aș fi de acord cu propunerile făcute acum de domnul Scholz și anume cu, prof, cu plafonul superior de 30%. În al doilea rând, cred că ar trebui să îi solicităm comisiei să se gândească mai bine la felul în care această transformare pe care ne-o dorim cu toții în industria siderurgică poate să ne ducă în acea direcție a unei producții de oțel ecologic, dacă pot să-i spun așa, și să se țină cont de acest aspect în măsurile pe care le întreprindem aici. Am auzit prezentarea comisiei și nu am regăsit acest element. E clar că se poate integra și acest aspect, dar cred că trebuie să ne gândim mai bine. Nu putem să tot amânăm această, această transformare până când situația pe piață e pregătită. Da, vă mulțumim. Uh, uh, Într-adevăr, e un subiect important și serios. Cred că în ultimul an am asistat la o reducere a producției de oțel în Europa de vreo 8 milioane de tone și cam 50% de locuri de muncă s-au pierdut, uh, mii de locuri de muncă s-au pierdut. Și acum vă dau cuvântul pentru a răspunde la întrebărilor colegilor și uh, apoi dacă puteți să faceți și precizări suplimentare în legătură cu schema globală. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, și uh, pentru întrebările adresate. Ca să vă răspund direct întrebării, problema capacității este încă foarte proastă. Există o supracapacitate în producția de oțel în industrie, Există în continuare o serie de parteneri comerciali care, practică, care fac practici comerciale perturbatoare. Deci îmbunătățirea regulilor privind uh, subvențiile rămâne importantă pentru comisie și analizăm fără îndoială toate aceste lucruri cu multă atenție. Probabil că tocmai din acest motiv Ținând seama de situația aceasta perturbată, distorsionată la nivelul concurenței pe piață, la nivel internațional, prin uh, măsuri de apărare comercială în Uniunea Europeană, sectorul este printre cele mai apărate din lume. Mai sunt circa 25 de măsuri antidumping și antisubvenții, iar Comisia să știe că de fiecare dată când a primit o plângere justificată din partea industriei cu privire la importurile subvenționate sau care au făcut obiectul dumpingului, a reacționat imediat. Sunt de alminter și acum o serie întreagă de investigații în curs și am toată convingerea că ori de câte ori industria constată că se continuă o practică comercială neechitabilă, inechitabilă și care ar putea să producă prejudicii, cu siguranță Comisia reacționează. A început, cum spuneam, o analiză, o revizuire și am luat uh, în calcul toate solicitările și sugestiile care ni s-au transmis de către uh, doamnele și domnii eurodeputați, o vom face în continuare, dar vreau să vă spun ce se poate și ce nu se poate încă de pe acum. O măsură de salvgădare nu poate fi utilizată pentru o reducere a cererii sau pentru a acoperi problema pe care ar presupune o, o creștere bruscă a importurilor. Trebuie folosite alte instrumente pentru a, astfel de situații. Apoi, în ceea ce privește realocarea emisiilor de dioxid de carbon, de asemenea trebuie folosite alte măsuri pentru a contracara. Ceea ce putem face este să ne asigurăm că nivelul importurilor nu depășește un nivel considerat păgubitor. Același lucru ce privește transferul cotelor, reducerea mm, cu 30% a nivelului posibilitatea ca exporturile să se folosească de această cotă. Toate aceste lucruri fac parte din ceea ce se poate, rațional vorbind, aștepta de la această revizuire și, sigur, ea se va constitui într-o reprezentare corectă a realității. Însă ceea ce nu putem face este să reducem nivelul cotelor sub nivelul istoric din 2016-2017. Ce nu putem face de asemenea este să nu cuprindem acolo niciun fel de element de liberalizare progresivă, pentru că asta ar merge împotriva cerințelor OMC, dar în afară de asta sunt o serie întreagă de lucruri pe care le putem face și fără îndoială ne suntem foarte angajați ca aceste măsuri de salvgardare să funcționeze cât se poate de bine. Mulțumesc! Thanks a lot! Mulțumesc foarte mult! Mai sunt și alte întrebări? Se pare că nu. Ba da, vă rog. No, grazie Presidente, solo per dire che... Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să spun doar că impresia mea, desigur, răspunsurile au fost foarte clare și cel puțin formal sunt exhaustive, dar se pare că suntem ultimii aceia, ultimii dintre cei care aplică cu maximă rigurozitate criteriile și regulile OMC. Poate că ar trebui să avem o discuție cu privire la uh, viitorul industriei europene, pentru că elementa, elementul de interpretare al regulilor OMC uh, devine subiect de discuție academică și universitară. Însă dacă ne interesează salvgardarea și promovarea industriei europene, cred că atunci nu mai este o chestiune care ține de o sală de curs, ci ține într-adevăr de un discurs mai pragmatic și ne revine nouă. Domnul Canias. Mulțumesc, domnule președinte. Cele spuse de către colegi sunt adevărate. Răspunsurile au fost foarte formale. Problema este că nu vorbim doar de un element european. Cum puteți să vă explicați, cum puteți să le explicați celor 5.000 de oameni care și-au pierdut locul de muncă în sectorul uh, siderurgic că noi trebuie să respectăm regulile, în timp ce alții bine mersi, nu trebuie să le respecte. Cunoaștem foarte bine aceste măsuri și știm foarte bine care sunt țările care respectă aceste măsuri, care respectă aceste reguli și ne întoarcem și noi către țările noastre și ne uităm ce se întâmplă acolo, ce fac producătorii noștri. Asta însă nu sunt lucruri noi. Ieri, într-o altă dezbatere asemănătoare, am vorbit despre nevoia de a exista condiții egale, echitabile, level playing field. Deci, iată, un concept care devine din ce în ce mai puțin uh, familiar jargonului nostru. Da, reguli egale pentru toată lumea și echitabile pentru toată lumea. Dacă nu avem reguli echitabile și egale pentru toți, atunci o să avem o problemă. Pierdem locuri de muncă, pierdem o parte din industria noastră, în timp ce competitorii noștri ne aruncă cu praf în ochi și ne păcălesc și uh, se folosesc uh, de avantajele pe care li le oferă nerespectarea regulilor, oamenii își pierd locurile de muncă la noi, pierdem avantaj competitiv, noi cu toții, cu toții suntem afectați. Asta în timp ce alte părți interesate, alți actori, ne tot flutură regulile astea pe la, pe la ochi pe sub ochi și ne spun, da, da, dumneavoastră trebuie să le respectați. Nu se poate. Trebuie să arătăm lucrurile și să le explicăm mai clar. Mulțumesc, domnul Schuster. Äh, Mulțumesc, am și o observație scurtă. Mi se pare că nu trebuie să vedem tot timpul importul în funcție de cerere. Atunci cred că nu vom ajunge la acel teren echitabil și o concurență echitabilă și cred că riscăm nu, să nu protejăm industria, ci din potrivă industria să fie sistematic distrusă. Din perspectivă de politică industrială e foarte problematic acest fapt. Europa de aceea e atât de importantă pentru industrie, pentru că există diferite procedee la noi în Europa, o anumită ordonare, așa că nu cred că are vreun sens ca o parte din industria de bază să fie sprijinită pentru că avem această abordare de a ține cont de cantitățile de import fără să ținem cont de cerere, de fapt. E un lucru pe care doream să îl menționez și vreau să schimbați metoda de abordare. Domnul Scholz. Mulțumesc. Și eu aș dori să mai fac un comentariu scurt, pentru că ultimele două observații cred că au fost foarte clare în mesajul pe care și-au dorit de fapt să-l transmită. Nu se poate să Vorbim doar de protecția locurilor de muncă în industria siderurgică și e un lucru care se repete în fiecare stat. Avem o provocare globală, de aceea trebuie să abordăm aceste chestiune legate de cerere, importuri, cum putem să avem o poziție de echilibru. Dacă formul pentru oțel G20 nu mai funcționează pentru că fiecare are o altă poziție pe care celălalt nu acceptă, atunci acest forum nu mai, nu mai trebuie să existe. Mă aștept de la comisie ca înainte de, de conferința ministerială să facă o propunere. O propunere cum cum putem face cu acest forum în cadrul OMC? Cum putem să-l reorganizăm, de exemplu? Și domnul Winkler acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Un scurt comentariu pentru reprezentantul Comisiei. Dumneavoastră, dacă sunteți foarte atenți, vă dați seama că dezbaterea a început, de fapt, abia atunci când ar fi, ar fi trebuit să se termine. Ne-ați făcut o prezentare foarte frumoasă, ne-ați spus că trebuie să avem reguli și că trebuie să ne conformăm. Eu vin din România și am plătit prețul acesta al uh, uh, pierderii unei părți importante din industria siderurgică. Sau au fost și alte industrii, dar siderurgică în mod deosebit. Deci este o problemă de răspundere politică să ne asumăm că a venit momentul să schimbăm lucrurile. Părem că suntem singurii, aceia care, singurii dintre aceia care respectă regulile OMC. Și cred că, din acest punct de vedere, la această dezbatere e necesară o abordare dintr-un complet diferit. Domnul președinte, susțin de plin cele pe care le-ați spus și avem acum și din partea oaspeților noștri o solicitare de intervenție din partea Franței, Mulțumesc, domnule președinte. Am venit un pic în întârziere, așa că îmi cer scuze. Poate că cele pe care le voi spune vor fi un pic decalate față de subiectul abordat. Dar cred că atunci când țările nu respectă regulile Organizației Mondiale a Comerțului, suferim de o problemă de reactivitate. Am avut exemplul uh, Google care a fost condamnat pe platforme. Decizia a venit abia după mai mulți ani, ori punerea în aplicare a unor măsuri conservatoare, destul de severe, destul de dure, ar permite să uh, avem schimburi comerciale mai corecte, din punct de vedere moral cel puțin. Deci dacă am avea aceste măsuri mai conservatoare, am putea să uh, facem ca comerțul internațional să fie mai etic. Mulțumesc, Leopoldo. Mulțumesc foarte mult. Ce să spun? Vreau să precizez două lucruri mai întâi, să fie clare. Mai întâi, diferitele intervenții au fost luate în calcul, le-am notat, să știți. Apoi, în al doilea rând, majoritatea lucrurilor pe care le-au menționat doamnele și domnii eurodeputați cu privire la posibilă îmbunătățire a măsurilor de salvgardare se pot realiza, dar suntem în curs de a face o investigație chiar în acest moment. În, acest mom în același timp sunt de acord cu domnul Schuster. Există o legătură între ce se întâmplă pe piața internă și ce se întâmplă în legătură cu importurile. Ce înseamnă lucrul acesta? Că răspunsul trebuie să comportă mai multe fațete nu toate se regăsesc în coșul măsurilor de salvgardare. Uh, răspunsurile se pot găsi și în alte coșuri, printre alte instrumente. Acestea sunt un, un, un instrument provizoriu care analizează doar nivelul importurilor. Atât. Asta fac măsurile de salvgardare. Sigur, sunt multe alte instrumente pe care le-am putea analiza, și multe alte aspecte. De exemplu, Comisia lucrează în prezent la o strategie în domeniul industrial. Deci, intenția mea nu era deloc să vă ofer un răspuns formal, ci să fiu cât se poate de clar în legătură cu ce se poate face cu aceste măsuri de salvgardare și ce nu se poate face cu ele. Lucrurile acestea care nu se pot face de către măsuri de salvgardare pot fi realizate de alte măsuri. N-am spus că nu se pot face deloc și că nu se pot folosi alte instrumente. Mulțumesc! Domnul președinte, deci, vom analiza mai întâi acele 15 zile suplimentare pentru măsurile de salvgardare și am toată convingerea că vom continua această discuție și că vom veni în continuare în sprijinul sectorului siderurgic, abordând problema cererii, a digitalizării și a transformării acestei producții într-o producție fără emisii de dioxid de carbon. Pentru că vrem să menținem producția siderurgică în Europa ca un element central al lanțului nostru valoric și deci trebuie să continuăm dialogul și pe viitor. Mulțumesc foarte mult, Leopoldo, și le mulțumesc foarte mult uh, colegilor. Și acum trecem la punctul 18 și îl invit pe domnul Son să mi se alăture aici la prezidiu.

So, um, now we come to Uh... Am ajuns acum la un set de puncte de pe ordinea noastră de zi care se referă la OMC. Dar subiectul OMC a jucat un rol important și în discuțiile precedente, de la punctele precedente. Pentru că vizează foarte multe dintre temele de care ne ocupăm noi aici în comisia noastră. Interesul nostru, desigur, este de a susține în continuare sistemul bazat pe reguli, chiar dacă nu întotdeauna este ușor, așa cum s-a văzut din discuția privind producția siderurgică, dar vrem să îmbunătățim posibilitățile pe care le are OMC la dispoziție. ținând seama de uh, reuniunea Comitetului de Pilotaj al Parlamentului European aici la Bruxelles astăzi, aș dori să salut prezența uh, membrilor Comitetului de Pilotaj al conferinței parlamentare a OMC. Să le salut prezența alături de noi. Bun venit uh, Uh, veniți din Brazilia, din Kazahstan, din India, din Senegal și din alte țări. Uh, vă urăm bun venit la noi aici în Parlamentul European. Since 2000... Din 2002 desfășurăm un exercițiu împreună cu alte foruri internaționale avem un comitet de pilotaj al uh, conferinței ministeriale din cadrul OMC, ne întrunim cu regularitate și de această dată ne-am întrunit pentru a pregăti conferința parlamentară în contextul conferinței ministeriale din iunie anul curent. Um, and it's good tradition to have two co-chair această conferință parlamentară va fi prezidată de două persoane, de mine și de domnul Fadli Zon, membru al Parlamentului Indoneziei, căruia îi voi da cuvântul acum pentru a ne face o prezentare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule copreședinte! Este o onoare pentru mine să fiu aici în fața dumneavoastră în numele Uniunii Interparlamentare și vom discuta despre un subiect deosebit de important în pregătirea reuniunii ministeriale din Kazahstan, conferința parlamentară privind OMC. După cum știm, ne apropiem de conferința ministerială OMC și cred că delegațiile vor discuta despre pregătirea fondului și importanței OMC și aș vrea, eventual, în cursul după amiezei, să discutăm despre acest lucru. Sunt de foarte recunoscător Parlamentului European pentru că a organizat această reuniune și pentru că vom discuta despre aceste subiecte după prânz. Vă mulțumesc o dată foarte mult pentru această oportunitate. Mulțumesc foarte mult, domnule Zon, pentru prezența dumneavoastră aici și pentru contribuție și, desigur, activitatea Comitetului de Pilotaj va demara după amiază, mai avem un punct și anume problema reformei OMC, un subiect care se discută de către statele membre ale OMC și mă bucur foarte mult că domnul Stefan de Bur, ambasadorul Canadei, se află alături de noi ca invitat, întrucât Canada este face parte din grupul de la Ottawa, un grup din interiorul OMC care încearcă să reformeze OMC, să aducă pe masa discuțiilor această temă a reformării OMC. Grupul acesta de la Ottawa este compus din câțiva membri ai OMC, sunt și, este și Uniunea Europeană, sunt și alți membri. Și au existat trei uh, mini-reuniuni ministeriale, ultima dată la Davos, în ianuarie, Și, desigur, pe lângă problema generală a reformării OMC, problema reformei mecanismului de soluționare a litigilor, a organismului de apel, toate acestea au făcut parte dintre subiectele principale de discuție, dar au fost și alte subiecte, cum ar fi elaborarea agentei de la Doha, noi reguli uh, pentru OMC și așa mai departe. Așadar, mă bucură foarte mult că domnul ambasador de Bor este de față și îi voi da cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața. Vă mulțumesc pentru ocazia de a vă informa în legătură cu prioritățile și punctele de vedere ale Canadei privind reformarea OMC și aștept cu deosebit interes să purtăm o dezbatere fructuoasă ulterior prezentării mele. Aș dori să încep cu un element cheie. În ciuda lucrurilor pe care poate le-ați auzit OMC nu, e, nu stă să se prăbușească, negocierile sunt în curs, comitetele continuă să se trunească, se discută subiecte, teme, se avansează idei și în continuare sunt și spețe uh, prezentate spre adjudecare. Însă trebuie să recunoaștem că această organizație continuă, în ciuda uh, problemelor cu care se confruntă, să funcționeze și să ofere plus valoare. Trebuie așadar să găsim o soluție. E adevărat că Statele Unite au adoptat o abordare mult mai dură de a rezolva problemele legate de OMC. Și această abordare poate că este o parte semnificativă a modului în care gestionează de regulă uh, Statele Unite orice fel de relație la nivelul OMC, dar Statele Unite rămân în, numai puțin active în activitatea, numai puțin implicate în activitatea OMC. Deci, Problema în care se confruntă OMC nu vine din, uh, din cauza rezultatelor sau vinelor statelor membre, unuia sau altuia dintre ele, ci cu toții avem o responsabilitate comună și ceea ce vom face noi va modifica acțiunea colectivă a OMC. Asta e provocarea și cred că suntem cu toții de acord că OMC trebuie reformată pentru a asigura relevanța în continuare a OMC în secolul 21. Provocarea însă este aceea că acordul colectiv care trebuie abordat în legătură cu modul în care ar trebui făcută această reformă pentru a-și atinge obiectivul nu e deloc ușor de identificat. Problemele în discuție, subvențiile industriale, soluționarea litigilor, comerțul cu țările în curs de dezvoltare, printre altele, sunt probleme complexe. Găsirea unei soluții la aceste probleme va dura, va fi dificilă și progresul se va realiza doar în etape, foarte progresiv. Însă, nici nu putem să stăm cu mâinile în sân. Un exemplu foarte bun îl reprezintă impasul în care se află acum organismul de apel. Canada încearcă să găsească o soluție de durată. Însă asta nu înseamnă că o să stăm între timp cu mâinile în sân și nu o să ne protejăm interesele. După cum știți, Canada și Uniunea Europeană au uh, stabilit în toamna anului trecut un aranjament de soluționare a litigilor bilateral și colaborăm acum cu încă 15 membre pentru a stabili un aranjament de arbitraj astfel încât să ne apărăm uh, drepturile de a ne uh, soluționa litigiile în bilateral între noi, astfel încât lucrurile să funcționeze din nou. Statele membre și-ar fi dorit poate o soluție rapidă, dar o soluție permanentă la impasul acesta al organismului de apel va necesita din partea fiecăruia dintre noi eforturi suplimentare. Canada rămâne deschisă și pregătită să găsească o soluție, dar trebuie să recunoaștem că o soluție la MC12 sau altele nu se pot realiza, nu sunt realiste. Nici așteptările nerealiste în legătură cu ce se poate realiza la nivelul OMC la viitoarea conferință ministerială nu trebuie încurajate. Din punctul de vedere al, al Canadei, va fi o oportunitate ca miniștrii să se întâlnească și să față, facă un bilanț al situației, să vadă unde stăm și să încerce să se gândească la o posibilă cale de a ieși din acest impas la nivelul OMC. Canada are leadership în reforma OMC, după cum știți, conducem grupul de la Ottawa și suntem foarte recunoscători pentru participarea activă la grupul de la Ottawa, Ottawa al Uniunii Europene. Pentru eforturile făcute în acest sens, facem schimb de idei în legătură cu reforma OMC și ne dorim ca acest grup să reprezinte un forum de schimb de idei și opinii printre grupuri de membri cu aceleași păreri, astfel încât să susținem obiectivul final al reformei OMC. Și acum am invitat pe aceia care ar avea idei să vină să vorbească în fața grupului și să, încerce, să încerce să ne spună care ar fi soluțiile posibile. Cred că dezbaterile de la acest grup sunt valoroase, că ar putea veni în sprijinul reformei OMC și suntem gata să ne continuăm eforturile în acest sens. Miniștrii se vor întâlni din nou la OTA la jumătatea lui martie pentru a continua discuțiile în legătură cu modul în care ar putea contribui acest grup la un rezultat pozitiv al MC12 ținând seama și, în mai mare măsură, de punctele de vedere ale sectorului. Însă, în niciun caz nu ne imaginăm că MC12 va reprezenta o, uh, o revoluție. Asta nu înseamnă însă nici că nu se va întâmpla nimic, din potrivă. Suntem optimiști că membrii OMC vor putea să facă să progreseze în mod semnificativ o serie întreagă de teme, ajutând să reamintim publicului că OMC va rămâne relevantă în al 21-lea secol. Mai întâi de toate, Canada dorește să obțină rezultate tangibile în ce privește subvențiile în sectorul pescuitului, pentru a se prezerva stocurile de pește pentru viitoarele generații. Realizarea unui rezultat uh, bun și de uh, pertinent în acest uh, sens va fi relevantă pentru secolul al XXI-lea și pentru că OMC să rămână o instituție relevantă. Trebuie să demonstrăm progrese bune în ce privește inițiativa privind declarația comună și să susținem reglementările interne în acest sens. Canada va anunța și progrese pertinente în legătură cu activitatea privitoare la întreprinderile micro, mici și mijlocii, precum și în legătură cu inițiativa comună privind facilitarea investițiilor. Lucrăm împreună cu partenerii ca MC12 să devină o platformă care să permită obținerea unei soluții și pentru sectorul agricol. Canada și Uniunea Europeană colaborează împreună cu partenerii pentru un dec- o declarație comună a miniștilor privind comerțul și sustenabilitatea, durabilitatea de mediu. Iată un foarte bun semnal ca membrii OMC să, pe care membrii OMC să-l transmită lumii în acest moment. Colaborăm de asemenea împreună cu partenerii pentru a utiliza MC12 ca o platformă mai amplă pentru a găsi pașii următori de făcut în ce privește uh, implicarea și uh, a altor domenii economice. Deci, e un moment important pentru reforma OMC, fără însă a fi o uh, revoluție. Canada și Uniunea Europeană vor colabora prin, în diferitele configurații ale OMC pentru a proteja sistemul multilateral și OMC, creând un OMC pentru secolul 21, ceea ce va fi un efort de termen lung, însă împreună, lucrând în direcția atingerea acestor obiective comune, vom reuși. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Thanks a lot. So uh, you are uh, half full Vă mulțumim foarte mult. Cred că dumneavoastră sunteți un optimist, nu un pesimist. Voi da Acum cuvântul domnului Simon. Dumnealui este co-președinte pe partea noastră din comitetul director. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru această introducere, dacă pot să-i spun așa. A fost foarte abstract. Spuneați că Canada își va asuma rolul de lider și atunci v-aș întreba dacă aveți niște idei ceva mai concrete, cum să facem cu sistemul de soluționare a litigilor, mai ales organismul de apel. Ne Vorbeați că ne dorim ca OMC-ul să facă față secolul 21. Poate aveți niște idei mai clare și răspunsuri mai clare la criticile SUA față de ceea ce tocmai ne-ați prezentat. Mulțumim, Kathleen van Brent. Mulțumesc foarte mult, domnule Debor. Numele dumneavoastră pare să fie de origine olandeză. Da, se întâmplă mult acest lucru ca cu prietenii noștri canadieni. Mulțumesc pentru introducere. Pe de o parte, cred că ne-ați oferit o imagine realistă cu privire la MC12. Nu trebuie să fim prea ambițioși, Rezultatul nu va fi reforma sau începutul reformei, însă în același timp ne-ați oferit și o rază de speranță. Există o platformă sau poate fi utilizată conferința ca o platformă ca să avansăm. Haideți să dăm dovadă de deschidere, în aceste vremuri e necesar. Pe lângă ceea ce ține de organismul de apel, Ați vorbit de grupul de la Ottawa, ce face, ce ar trebui să facă, dar mai există și alte inițiative, și anume inițiativa Noii Zeelande și cea Norvegiei. Fac și ei parte din grupul Ottawa Reforma OMC și chestiunile de climă trebuie să fie făcută această legătură. E un mesaj pe care îl transmit și Comisiei Europene. Cred că trebuie să sperăm, să avem speranțe pentru viitor și atunci reforma trebuie să fie una care să se alinieze viitorului. De aceea cred că e interesant ca la MC12 să putem să mergem mai departe, să sprijinim Noua Zeelandă, care devine de asemenea un lider în lume și în OMC și mai ales pe ceea ce ține schimbările climatice. Cred că și acestea sunt elemente importante până la conferința cu numărul 12. Mulțumim. Alte întrebări, domnul William Winkler. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc celor care ați intervenit pentru comentariile făcute. Ne-ați vorbit despre stimulentele, industri- eh, subvențiile industriale. E un lucru important. Tocmai discutam înainte de acest subiect despre așa ceva. Lista de subvenții existentă acum, sub regulile OMC, nu e suficientă ca să facă față situațiilor de acum și uh, evenimentelor de pe piață legate de subvenții. Putem să vedem că funcționează în anumite jurisdicții. Avem nevoie de noi tipuri de subvenții, noi elemente în acordul OMC. Arată ca într-un joc video, când trebuie să alegi instrumentul, trebuie să-ți alegi arma și apoi mergi la război. Acum ne aflăm într-o situație în care toată lumea își dorește arma cea mai mare. Avem instrumentarul nostru, DG3 de lare. Problema e, realitatea e că trebuie să fie adăugate elemente noi acestui instrumentar în acest context. Care ar fi calea de urmat? pentru subvențiile industriale, sub OMC, bineînțeles. Mulțumesc! Mulțumim, domnule, Domn... domnul Bourgeois. Vă mulțumesc, domnule Debor, vă mulțumesc pentru intervenție și ați spus că veți avea rolul de lider în această chestiune atât de importantă. Spuneați că OMC nu e în pragul prăbușirii. Întrebări, uh, cuvinte mai degrabă optimiste până acum. Cred că, în primul rând, noi trebuie să salvăm OMC-ul. Dumneavoastră sunteți ceva mai optimist, dacă v-am înțeles bine. Mi-aș dori să fie o declarație foarte clară la Kazahstan o declarație pentru multilateralism, pentru OMC, pentru un comerț bazat pe reguli și durabilitate. Credeți într-adevăr că nu poate fi pus sub semnul întrebării acest uh, principiu? Discuția va avea mai mult de-a face cu chestiuni de ordin practic și mai puțin cu punerea sub semnul întrebării a multilateralismului și OMC, OMC-ului. Știm că SUA ne spun că există o prea mare extindere juridică. Știm că există schimbări foarte mari. Din 1995 avem comerțul electronic, avem regulile de mediu, uh, Credeți că soluția pentru organismul de apel e legată de schimbarea regulilor în OMC, se ține cont de noile reguli? Poate că anumite chestiuni juridice nu ar trebui să facă parte într-o depășire a domeniului juridic. Cred că timpul, costul procedurilor ne arată că e o chestiune practică și una care poate să fie rezolvată. Și în al treilea rând, cred că cu toți suntem îngrijorați de situația în care se află țările în curs de dezvoltare. Colegul meu vorbea despre subvențiile industriale și așa mai departe. Credeți că puteți progresa aici? Doamna Hübner. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador, vă mulțumesc foarte mult pentru abordarea dumneavoastră, una foarte diplomată, dar ne-ați arătat ce se află în spatele eforturilor dumneavoastră, eforturi care au de-a face cu funcționare în acest uh, grup. Veniți cu o plus valoare importantă în reforma OMC și noi considerăm că va fi o abordare de succes. Aș dori să mă alătur lui Sven Simon. V-a făcut o solicitare. Dacă ați putea să ne spuneți mai clar cum evaluați dumneavoastră acest potențial legat de angajamente pe care se și le ia SUA, astfel încât să ajungem la o soluție comună pentru majoritatea provocărilor legate de OMC astăzi, alături de americani? Și a doua întrebare, în contextul deciziei Braziliei și Coreei de Sud, uh, la acest statut de autodesemnare a țărilor în curs de dezvoltare. Credeți că prin aceste două decizii ne apropiem de un fel de etapă care ar putea să ducă la discuții și schimbări în această parte de funcționare a OMC? Mulțumesc! Mulțumim, doamna Cavatini! Mulțumesc, domnule ambasador, bun venit. Mă bucur să văd atâți reprezentanți OMC astăzi la Bruxelles. Până acum, schimbările climatice, durabilitatea nu erau în miezul propunerilor de reformă, dar tot aș dori să știu ce părere aveți dumneavoastră despre acestea, mai ales ținând cont de pactul ecologic, dar și de angajamentele de la Paris. Uh, ar fi foarte important să fie abordate și schimbările climatice atunci când vorbim despre reformă. Care ar fi propunerile dumneavoastră concrete care să treacă de acest de această parte a comerțului cu bunuri? Mulțumesc. Și Helmut Scholz. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu vă mulțumesc, domnule ambasador pentru felul în care ne-ați explicat unde ne aflăm. Probabil cu toții suntem de acord că starea actuală în cadrul OMC-ului este una care se bucură de atenția cetățenilor din statele noastre. OMC-ul nu există doar ca să existe o organizație care să se ocupe doar chestiuni comerciale. Există legături comerciale cu anumite țări pentru anumite obiective în beneficiul cetățenilor, pentru dezvoltare economică, socială și așa mai departe. Și ajung la întrebarea mea. În grupul de la Ottawa există deja o dezbatere pentru a deschide reforma OMC spre aceste noi provocări ale secolului 21. Orice țară poate să spună că interesul principal al ei e pescuitul. Există noi percepții cu privire la cum ar trebui să evolueze OMC. Pentru toate aceste sarcini trebuie să găsim regulile. Am căzut de acord că e nevoie de un sistem bazat pe reguli, astfel încât toată lumea să poată să participe la acest sistem comercial global pe picior egal. Cred că trebuie să fie un sistem echitabil și care să includă pe toți. Nu doar comerțul echitabil e aici, e în, în această discuție cum spunea și colega mea, schimbările climatice, aici intervin și politicile sociale, culturale, culturale conform OIM, Sunt, aceste punct, sunt acestea puncte de discuție în grupul de la Ottawa și dacă nu, cum putem să le aducem în discuție? Și sper că următoarea reuniune ministerială poate să contribuie la toate acestea sau măcar să fie adresate problemele într-o manieră în care publicul să le înțeleagă. Cred că și așa ne apropiem mai mult de a fi mai optimiști și nu mai pesimiști. Domnul Bizet din Senatul francez. Mulțumesc, domnule președinte. Observație și o întrebare pentru domnul ambasador. Observația. Eu nu am impresia că statele membre s-ar afla într-o poziție în care să-și dorească să fie distrus în totalitate OMC-ul. Mai degrabă ne confruntăm cu un blocaj. Poate pentru că nu am fost destul de receptivi noi europenii la observațiile făcute de SUA cu privire la rolul pe care l-a jucat și îl joacă organismul de apel. Și îmi permit să spun că ambasadorul american din Geneva ne spune că nu există o asemenea voință de a distruge. Următoar, întrebarea mea e următoarea. Poate domnul ambasador ne poate clarifica. Știu că există proceduri de înlocuire. În cazul în care există probleme, blocaj în OMC. Ne-ați putea confirma acest fapt și că ar fi posibil să nu fie anulate toate procedurile până când SUA nu își vor revizui atitudinea față de celelalte state. Mulțumim! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune domnul Hansen. Vă mulțumesc, domnule Debăr. Am avut ocazia să ne întâlnim la începutul lunii decembrie la Geneva împreună și cu alți ambasadori din state terțe la OMC. Atunci am auzit multe și vom discuta mai târziu despre pescuit. Uniunea Europeană se pregătește de o reformă pentru Fondul European Maritim și de Pescuit, un lucru care a fost criticat mult în Geneva de multe țări terțe. La fel și anunțul care a fost făcut de președinta Comisiei, doamna von der Leyen, să introducă un mecanism de ajustare a carbonului la frontieră care ar trebui să se alinieze OMC. Cum vedeți aceste puncte critice, ceea ce se întâmplă acum în Uniunea Europeană, în cadrul reformei OMC? Sunt aceste, acestea bariere, obstacole pentru o reformă concretă? Pentru că ați auzit cele spuse de SUA despre acestea. Considerați că există o posibilitate de a avea un mecanism de ajustare a carbonului la frontieră care să se alinieze cu regulile OMC? Mulțumim foarte mult și acum și o scurtă întrebare din partea mea. G33 și ei au făcut o declarație cu privire la negocierile legate de MC. Baza era runda de la Doha și rezolvarea două chestiuni pendinte de la Doha. De exemplu, cea legată de stocurile de furaje. Credeți că e posibilă o modernizare sau trebuie să conștientizăm această situație de blocaj? Pentru că cea mai rămas de rezolvat de la Doha nu se va discuta acum. Înainte să vă dau cuvântul, vă puteți gândi puțin la răspunsuri, pentru că Denis va interveni, expertul nostru OMC din cadrul comisiei. Câteva comentarii legate de observațiile făcute de domnul ambasador. Mulțumesc mult, domnule președinte. Iată, un schimb de opinii cu domnul de Băr, de fapt, așa că eu îmi voi limita intervenția la câteva reacții și voi sublinia acele domenii în care noi, Comisia Europeană, putem sesiza convergențe cu pozițiile Canadei ca membru OMC. Ca membru OMC, Canada a dat dovadă de leadership în organizare și am lucrat îndeaproape, de fapt. Părerea noastră este următoarea. Într-adevăr, OMC-ul nu s-a prăbușit, sistemul încă funcționează la Geneva, dar vedem că amenințările sunt importante. Iată că avem acum oportunitatea să avem acest schimb de opinii cu această comisie parlamentară. Noi considerăm că reforma OMC trebuie să fie o reformă pe diferiții piloni ai organizației și nu se limitează la soluționarea litigiilor de acest pilon. Mai există alte funcții importante în OMC, negocierea, funcționarea pe bază de reguli și transparența. Toate acestea trebuie să fie actualizate și foarte mult dacă ne dorim să avem acest sistem bazat pe reguli. În o parte din aceste domenii noi avem inițiative, propuneri, pe unele dintre ele facem propuneri în comun cu Canada, mai ales pentru al doilea pilon, cel al transparenței. Monitorizare, acolo co-sponsorizăm propuneri cum să îmbunătățim notificările în cadrul OMC-ului și sperăm că și Canada va sprijini noua propunere care a de-a face cu funcționarea comisiilor obișnuite, importante în viața de zi cu zi a organizației. Leadershipul Canadei a fost foarte util în contextul grupului de la Ottawa. Vă reamintesc faptul că la Davos există o reuniune uh, organizată de Canada acolo, împreună cu noi și cu alți membri, am putut să începem un proces, un proces la nivel politic, astfel încât să existe acel mecanism stop gap în soluționarea litigilor, despre care veți discuta la alt punct de pe ordinea dumneavoastră de zi. A fost un moment important V-ați asigurat că putem să ne reunim să discutăm asemenea subiecte. Voi termina spunând următoarele. Cred că ambasadorul de Băr ne-a oferit o imagine realistă și concretă cu privire la cum ar putea să arate următoarele negocieri în G2, la MC12. Lista dumnealui seamănă foarte bine cu lista pe care uh, Trebuie să elaborăm între acum și MC12, astfel încât să ajungem la rezultate negociate pe unele dintre subiecte sau să facem pași importanți pentru a progresa cu chestiuni negociate. În același timp sperăm și credem și cred că avem acest fapt în comun cu Canada pe lângă rezultate negociate pentru MC12, MC12 poate să fie și o trambulină pentru un efort pe termen lung pentru reforma OMC. Noi considerăm că ar trebui să conțină o componentă de conținut, una instituțională, pe cea de conținut pentru a repeta comentarii făcute de membrii de aici. Considerăm că există domenii din reforma OMC care trebuie să mai fie prelucrate. De exemplu, pentru terenul echitabil. Aici există anumite viduri în uh, reguli și vom discuta despre subvențiile industriale ceva mai târziu. Tot ce mai ține de posibilitatea de a facilita comerțul global pe servicii și investiții în special și foarte important agenda pentru durabilitate din cadrul OMC. Pentru moment aceasta a fost subdezvoltată. Nu i, s-a nu i s-a acordat mare atenție din partea membrilor, însă noi considerăm că e un punct important pentru reformă, pe conținut. E nevoie și de o reformă instituțională a OMC. După părerea noastră, totul trebuie să țină de felul în care operează operează negocierile. Trebuie să se definească la nivel colectiv în ONC o abordare mai bună cu privire la tratamentul special diferențiat și, de asemenea, trebuie să fie ancorate mai bine eforturile multilaterale care nu afectează negativ restul membrilor în sistemul OMC ca atare. Acestea sunt elemente care reprezintă un program pe termen lung pentru reforma OMC și sperăm că împreună cu Canada și cu alții până la MC12, după MC12 și mai departe le vom continua. Mulțumesc! Vă mulțumim și acum, domnule ambasador, nu mă scuzați, mai avem o întrebare din spate. Senegalul, reprezentantul Parlamentului Senegalului. Cu microfon vă rugăm. Vă mulțumesc. Aș dori să intervin și eu în dezbatere. Ascult intervențiile diferiților membri aici. Cât despre OMC, cred că trebuie să fim optimiști. Trebuie să fim și optimiști, dar și bine informați, astfel încât să ne asumăm un rol de leadership. Ceea ce se întâmplă la OMC, din cât am putut eu să înțeleg, e că există probleme legate de evoluție. Și atunci când evoluăm, întotdeauna e nevoie și de schimbare, mai ales când întâmpinăm obstacole contextul se modifică. Când contextul se modifică și reglementarea trebuie să se modifice. De aceea cred că e bine ca în grupul de la Ottawa să-i încurajăm pe aceștia și să-i capacităm. În această dimineață am auzit concepte foarte noi și importante. Vorbeați despre un teren echitabil și reguli echitabile. La nivelul OMC am vorbit mai degrabă despre teren echitabil când vorbeam de, nu despre terenul echitabil, ci despre organismul de apel. Există asemenea elemente importante. E important ca țările în dezvoltare, țările africane să se dezvolte. Ar putea să fie bogate, însă trebuie să fim atenți și la aceste țări să se poată și ele integra în toate grupurile să nu fie la marginea acestor grupuri, ci să participe activ la dezvoltarea lumii. Acest concept al regulilor echilibrate e important aici și în grupul de la Ottawa trebuie să ne gândim la măsurile stabilite, cum putem să, prin ele, să salvăm lumea. Vă mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup. Now, Ambassador. Mulțumesc, domnule ambasador, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, vreau să vă dezvălui că, într-adevăr, uh, numele meu de familie este olandez. Am să încerc să răspund la întrebări. În ceea ce privește curtea de apel și ce trebuie făcut în această privință, aș vrea să fac mai multe precizări. În primul rând, trebuie să fim uh, foarte atenți cu modul în care îi ascultăm pe americani. Și trebuie să și facem diferența între tactici și mesajele pe care le primim. Un lucru pe care îl spun Statele Unite în ceea ce privește instanța de apel este um, un lucru pe care trebuie să-l ascultăm. Comisia a menționat uh, acest lucru. Ehm, activitatea OMC are trei uh, ramuri. Statele Unite au spus că funcția de negociere nu a mers foarte bine. Din acest motiv, în opinia americanilor, membrii se bazează prea mult pe sistemul de soluționare a disputelor. De aceea, membrii OMC trebuie să revitalizeze funcția de negociere. Acum, avem 174 de pagini de critici la adresa instanței de apel. Acum, de la americani, avem nevoie și deja le-am spus-o, avem nevoie ca ei să ne spună exact ce doresc să se facă. Au fost probleme. Canada nu consideră că problemele sunt atât de grave uh, cum le consideră Statele Unite, și nici nu considerăm că blocarea numirilor la instanța de apel este o măsură adecvată, însă sunt câteva mesaje pe care trebuie să le ascultăm. Sunt două negocieri în curs, una mai aprinsă decât celelalte. Una este referitoare la pește. Statele Unite au vorbit foarte clar despre necesitatea unui uh, acord uh, MC12. Funcția de negociere a statelor a OMC um, OMC-ul trebuie să intre pe calea cea bună. Trebuie să putem transmite că putem uh, face față problemelor uh, cu dezvoltare, um, cu obiective de dezvoltare durabilă. Um, există uh, obiectivul 14.6. Da, Tocmai asta vom face, vom reforma OMC-ul și vom demonstra că putem face față problemelor de dezvoltare durabilă. Este și un test fundamental să vedem cum uh, ar uh, trebui să funcționeze uh, DT is applied. mecanismul, cum funcționează mecanismul de soluționare a litigiilor. Trebuie să existe reguli. Înainte uh, să mergem la negocieri și să spunem că avem nevoie uh, de mecanismul de soluționare, mai bine ar fi uh, să spunem, uite, sunt o țară în curs de dezvoltare, am nevoie de, o, um, de un tratament diferențiat pentru a putea face față regulilor. Negocierile uh, pe uh, pescuit trebuie să demonstreze că putem rezolva probleme comerciale și putem face față și problemelor de uh, dezvoltare durabilă în același timp. Și ajungem din nou la reforma instanței de apel. Cele două sunt interconectate. Noi trebuie să spunem Statelor Unite că putem negocia uh, și putem uh, face față altor uh, aspecte ale activității uh, OMC. În ceea ce privește organismul de apel, cred că trebuie să um, vedem cum actualizăm regulile. Statele Unite vor să revină la momentul 1995. Adică vor să Uh, ajusteze uh, sistemul pentru uh, realitățile de acum. Însă această idee este una incipientă. În ceea ce privește subvențiile industriale, um, Statele Unite cu Regatul Unit um, și cu alți parteneri au venit uh, cu un text referitor la subvențiile industriale. Nu este clar uh, încotro se îndreaptă această conversație și cât de rapid este ritmul ei. Uh, cum sunt implicați în această discuție și ceilalți uh, membri, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să existe o discuție. Dialogul trebuie să înceapă unor. Ne bucurăm că Statele Unite, UE și Japonia au început această uh, discuție. Vrem, să, uh, vrem ca ei să se implice și să participe, să dialogueze. Dar, oricum, uh, conferința ministerială 12, MC12, este un punct, un punct în care noi putem interveni dar nu cred că vom avea uh, un mecanism gata până atunci. Vom face eforturi pentru uh, a ne asigura că există progrese. În ceea ce privește uh, comerțul și dezvoltarea durabilă, mai multe state, printre care și Uniunea Europeană, care face parte din acest grup, lucrează la o declarație de la OMC în ceea ce privește comerțul și dezvoltarea durabilă. Noi sperăm să dedicăm jumătate din zi pe 8 iunie, înainte de deschiderea conferinței ministeriale, pentru a avea o discuție, pentru a face o declarație în ceea ce privește comerțul și dezvoltarea durabilă și integrarea acesteia în uh, cadrul OMC și în aceeași jumătate de zi să avem o serie de uh, evenimente pentru a vorbi despre reforma subvențiilor la combustibili fosili, despre inițiativa uh, Chinei referitoare la plastic, despre Um, economia circulară, comerț și schimbările climatice. Această conversație este necesară de mult timp. 164 de membri nu își vor pune semnătura pe această declarație, știm acest lucru, dar reprezintă totuși un bun punct de plecare. Oricum, um, este un lucru care nu există la OMC, trebuie să existe. Uh, fostele relații între OMC și mediul uh, și acordurile internaționale de mediu și organizațiile internaționale de mediu trebuie să uh, se Um, trebuie să se producă. Trebuie să lucrăm îndeaproape cu aceste organizații și să creăm un uh, mediu în care uh, să nu fie percepute regulile noastre uh, cu intenții ascunse sau cu intenții protecționiste, ci cu intenția de a crea un mediu propice pentru creșterea economică, în care toată lumea câștigă. Revenind la pescuit, acordul pentru subvenții, pentru pescuit, ar fi un mesaj uh, foarte clar prin care am dovedit că suntem la înălțime, că avem încredere în economiile uh, noastre și că putem uh, aborda obiectivul de dezvoltare durabilă 14.6. Deci trebuie să ne asigurăm că aici vom ajunge la un consens. M-am referit la început despre celălalt aspect al negocierilor. Statele Unite au spus că funcția de negociere nu funcționează adecvat. Agricultura este cealaltă chestiune. Um, ați vorbit, domnule președinte, SUEG 33 Multe țări uh, doresc uh, reguli în ceea ce privește subvențiile la nivel național, vor să plafoneze subvențiile la nivel național, însă un acord uh, pe agricultură va trebui să fie mai cuprinzător și încă o dată nu se va întâmpla acest lucru la conferința ministerială 12. Sperăm ca la această conferință să putem stabili o foaie de parcurs uh, a negocierilor și în timpul negocierilor să ne referim la Uh, subiecte din agenda de dezvoltare de la Doha. Trebuie să creăm un mediu în care toți avem de câștigat de, pe urma procesului de negociere și uh, că nu dăm impresia și că oamenii uh, nu se, țările nu se contestă unele pe altele, spunând noi dăm totul și voi luați totul. Mai degrabă să diluăm lucrurile pentru toată lumea și să mergem mai departe cu toții. Tot în legătură cu agricultură, Comisia s-a referit în prezentarea sa despre necesitatea de a lucra la cei trei piloni. Unul dintre aceștia este transparența. Transparența este extrem de importantă pentru buna funcționare a sistemului OMC. Din păcate, duce mare lipsă de transparență. Acest lucru a spus și uh, America, Statele Unite, UE și Japonia au făcut o propunere de notificare referitoare la transparență pe care Canada o susține. Uh, acest subiect este de importanță extraordinară în agricultură. Până la conferința uh, Ministeră 12 sperăm să avem uh, o foaie de parcurs referitoare la transparență. Reforma OMC nu se referă doar la instanța de apel, ci la toți cei trei piloni pe care își desfășoară această organizație activitatea. Membrii uh, OMC trebuie să își vadă paiul din uh, proprii ochi, trebuie să ne asigurăm că ne implicăm cât putem de mult, că susținem toate sistemele OMC și că suntem deschiși și dispuși să discutăm despre reforma OMC uh, în ceea ce privește cei trei piloni. O singură chestiune despre uh, instanța de apel și reforma sistemului de soluționare a disputelor nu trebuie să ne gândim nici în uh, acest caz la reformă doar în contextul organismului de apel. Trebuie să ne asigurăm că sistemul de soluționare a disputelor, a litigiilor, uh, sunt, um, se face în funcție de preocupările comerciale specifice. Dacă există o cale în care putem uh, să abordăm această problemă. Există moduri în care putem rezolva problemele comerciale evitând problema de evitând sistemul de soluționare a litigiilor, putem clarifica problema între noi ușurând, îndepărtând o parte din presiunea um, care se face asupra sistemului de soluționare a disputelor. Avem tendința să ne concentrăm doar pe organismul de apel, pentru că asta ne cer americanii să facem, însă trebuie să avem o discuție mai profundă despre soluționarea litigiilor în general. Sper că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Cred că am primit 12. A fost destul de greu să uh, țin evidența. Dacă am lipsit ceva, vă rog să, dacă a lipsit ceva din răspunsurile mele, vă rog să-mi uh, spuneți. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Vă mulțumim și uh, urăm mult noroc în negocieri. Avem uh, și noi uh, conferința interparlamentară înainte de MC12. Există anumite chestiuni specifice pentru grupul de la Ottawa uh, de rezolvat înainte de conferința ministerială 12? Cred că ultima întrebare este cea mai nedreaptă dintre toate. I, I think one of the worst outcomes that there, there are two sunt uh, două rezultate pe care nu doresc să le văd la MC12. Unul este să nu avem un acord pe pescuit și în doua, indiferent care este rezultatul conferinței 12, să plecăm și să spunem uh, a fost un dezastru. Eu nu cred că va fi un dezastru această conferință, cred că uh, rezultatele conferinței numărul 12 vor fi foarte utile și sper că liderii politici din întreaga lume vor spune nu e perfect, însă aici avem uh, sămânța unei discuții despre reformă pentru progres. Dacă vorbim despre conferința ministerială 11, aceasta a fost caracterizată de foarte multe părți ca fiind un uh, dezastru. Uh, dar să ne gândim uh, la deciziile care s-au luat. Nu s-au luat multilateral, ci altfel, dar s-au făcut multe progrese la MC11, chiar și în legătură cu inițiativele referitoare la declarația comună. S-a spus uh, ceva mai devreme și mi-am amintit, uh, o declarație ministerială. Nu s-a făcut o astfel de declarație la conferința 11, s-ar putea să nu avem nici la conferința 12, însă vă invit să nu interpretați lipsa unei declarații politice ca un eșec al conferinței numărul 12. Aceasta trebuie să fie judecată de, prin prisma rezultatelor sale. Haideți să reformăm uh, făcând, pentru că uh, dacă declarăm că spunem X, că, că facem XYZ, uh, nu este nici pe departe la fel de bine uh, decât dacă chiar facem XYZ. Nu trebuie să fim să purtăm ochelari trandafirii, să spunem că totul este roz, dar trebuie să mergem mai departe și să ne continuăm activitatea. Mulțumesc uh, pentru, această, pentru acest mesaj. Sper să vă putem fi de ajutor. Am încheiat punctul 18, trecem acum la punctul 19. Uh, Vom avea o conferință video la ora 11. După cum uh, ați menționat, domnule ambasador, probabil chestiunea cea mai importantă de la MC12, probabil că uh, uh, va fi problema pescuitului. Negocierile privind subvențiile pentru pescuit au fost lansate cu mult timp în urmă, în 2001, în timpul conferinței ministeriale de la Doha. Uh, au fost mai multe etape care au fost parcurse uh, uh Deci, domnule ambasador uh, de Băr, sperăm că la MC12 vom avea rezultate în domeniul pescuitului. Întrebările pentru azi sunt care sunt chestiunile încă în suspensie, nerezolvate și ce putem noi, ca deputați, să facem. Mă bucur că domnul ambasador uh, Santiago Wills, reprezentantul permanent al Columbiei la OMC, este prezent alături de noi prin videoconferință este uh, președintele grupului OMC uh, de reglementare care uh, se ocupă de subvențiile pentru pescuit. De asemenea, vom avea ocazia să o ascultăm pe doamna Alice Tipping de la Institutul Internațional pentru Dezvoltare Durabilă din Geneva. Este expertă în negocierea subvențiilor pentru pescuit. Mă puteți auzi, domnule ambasador uh, Wills? Da, domnule președinte, vă auzim. Atunci am să vă dau cuvântul imediat. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că mi oferiți ocazia de a mă adresa dumneavoastră prin uh, videoconferință. Uh, Alice Tipping uh, și cu mine uh, vom participa la discuția în legătură cu subvențiile pentru pescuit din cadrul OMC. M-am gândit că ar fi util să vă prezint pe scurt activitatea noastră la OMC și după ce va lua cuvântul și Alice, putem continua cu discuția. Așa cum s-a spus și mai devreme, eu sunt acum președintele grupului de negociere uh, pentru reguli în OMC, uh, unde se uh, negociază subvențiile pentru pescuit. Și vorbesc în calitatea mea de președinte, așadar nu vorbesc în numele grupului sau în numele niciunui grup OMC, nici măcar în numele Columbiei, țara mea. Îmi exprim acum propriile vederi și opinii personale. Să încep cu mandatul pe care îl avem. După cum știți, negocierile de la OMC privind subvențiile la pescuit uh, se poartă de mult timp, tocmai s-a menționat că ele au fost lansate în 2001, adică de aproape 20 de ani. Dacă aceste negocieri uh, ar fi un copil, uh, ar avea drept de vot, drept să bea băutură alcoolice și să și-a permisul de conducere. Poate că ar fi deja părinte. Deci, cred că nu suntem departe de adevăr dacă spunem că membrii OMC ar trebui să permitem acestui copil să devină independent. Ehm, obiectivul de dezvoltare durabilă 14.6 ne dă un mandat foarte clar de la conferința ministerială numărul, numărul 11 și anume să eliminăm subvențiile pentru pescuitul ilegal, neraportat și nereglementat <coughs> și să eliminăm subvențiile care contribuie la ehm, pescuitul excesiv. De asemenea, trebuie știut că stocurile de pește la nivel internațional nu sunt sănătoase. 30% din stocurile de pește la nivel internațional sunt suprapescuite. Pescuitul poate că este o parte mică a economiilor din anumite țări, însă el este un sector foarte important pentru economiile altora. Sunt oameni, sunt țări care depind în bună măsură de pescuit. Sunt uh, comunități unde 20% din uh, uh, aportul de proteine este furnizat de, către, de, de pește. Cu toate acestea, majoritatea stocurilor de pește sunt într-o situație proastă și nu au cum să contribuie la PIB, la comerț, la bunăstare și las foarte mulți, lasă foarte mulți oameni fără mâncare. Deci problema nu va fi soluționată de către noi, dar putem să ajutăm foarte mult. Nu avem o idee clară cât se cheltuiește pe subvențiile pentru pescuit. Mă refer la subvențiile pentru pescuit, nu, pentru, sub, nu la subvențiile pentru a nu se pescui sau pentru acvacultură sau pentru comunitățile costiere. Subvențiile au valori diferite S-a vorbit de 35 de miliarde de euro în 2018, din care 22 de miliarde de dolari americani au fost considerate ca fiind uh, subvenții dăunătoare. Poate nu e suma exactă, poate că s-ar putea și ca ea să fie mult mai scăzută, dar asta nu înseamnă că nu avem foarte mulți bani de cheltuiți pe promovare și durabilitate. Vorbim de multă vreme despre subvențiile pentru pescuit. Așa că trebuie să ne punem întrebarea care e problema, de fapt? De ce nu se rezolvă lucrurile? Pentru că negocierile sunt complicate. Există o convenție a, uh, Națiunilor Unite, un acord privind stocurile de pește, sunt alte acorduri internaționale și coduri de conduită și planuri de acțiune. Însă există și elemente care lipsesc din acest puzzle și care sunt foarte importante și care trebuie să se potrivească cu celelalte piese ale puzzle-ului. Trebuie să ne bazăm de asemenea pe date fiabile. Pescuitul ilegal nu raportează capturile, și deci nu face obiectul subvențiilor. Ca atare, ă, estimările acestui tip de pescuit ă, variază între 10 și 20 de milioane de tone și pentru subvenții OMC-ul are în acordul privind subvențiile și măsurile de responsabilitate anumite estimări, dar nimeni nu-și notifică subvențiile. Și nenotificând subvențiile nu există o estimare a valorilor, a valorii reale a acestora încă un element important este acela că acordul OMC privind uh, subvențiile pentru pescuit va fi un acord cu caracter obligatoriu. Definițiile și clauzele cuprinse în acesta se va aplica tuturor celor 164 de membri. Ne putem folosi așadar de acest acord, ne-am definiția pescuitului în ne este foarte importantă, dar la nivel internațional nu există încă o astfel de definiție. În momentul de față, cei mai mulți sunt de acord că va fi greu ca OMC să stabilească numeroase definiții noi și în, ultima, și în ultimul rând, OMC are numeroase acorduri, însă majoritatea dintre acestea sunt chestiuni comerciale. Este prima dată când vorbim de aspecte legate de durabilitate, de sustenabilitate. Cunoaștem problema subvențiilor și impactul lor asupra comerțului. Impactul este clar chiar dacă nu-i cunoaștem valoarea exactă, dar dimensiunea sustenabilității, a durabilității este o dimensiune nouă pentru noi. Și acum că am prezentat problemele, să vă prezint și problemele și aspectele pozitive. Avem un avantaj. Avantajul este că de peste 20 de ani oamenii înțeleg deja uh, pozițiile asumate de alte părți. Avem un mandat clar ca toți membrii să obțină rezultate la viitoarea conferință din Kazahstan din luna iunie. Avem o structură pentru acord și o idee destul de clară a modului în care ar putea să apară rezultatul final în unele domenii. Problema subvențiilor a pescuitului INN și, anumitul, și a suprapescuitului anumitor stocuri. Nu se poate spune același lucru în legătură cu regulile sau cu anumite subvenții care contribuie la problemele, problemele din sectorul pescuitului fiecare uh, membru îl uh, arată cu degetul pe altul pentru măsurile protecționiste folosite. Eu nu pot spune cine este vinovat, dar pot să spun un lucru evident, și anume că trebuie lucrat în continuare și că trebuie să obținem niște rezultate în luna iunie. Alături de mine în negocieri lucrează șase mediatori, fiecare câte un domeniu. Unul pentru pescuitul INN, unul pentru stocurile suprapescuite, unul pentru suprapescuit și supracapacitate și câte unul pentru fiecare aspect care se aplică în, aceste, în uh, acești trei piloni. În iulie anul trecut a pregătit un proiect de text pe care l-am folosit în cursul negocierilor alături de propunerile din partea membrilor. La scurtă vreme după ce am preluat rolul de președinte, le-am cerut să uh, pregătească un nou proiect, ceea ce au și făcut la ultima reuniune de anul trecut. În acest an nou, lucrează la îmbunătățirea textului acestuia, și sperăm ca în curând să prezentăm un document, o formă definitivă a documentului, cu diferitele elemente negociate. Mă voi întâlni cu membrii săptămâna aceasta pentru a vedea cum să reflectăm într-un mod optim și echilibrat pozițiile exprimate. Dar este foarte important ca textul acesta să nu se transforme nici într-un pom de Crăciun supraîncărcat cu diferite opțiuni și variante și nici să nu fie un simplu schelet, Obiectivul este să negociem în continuare pentru ca acest document să capete o formă pe care ministrii și cei care vin la, comis, la, la care reprezintă Comisia Europeană să-l poată susține la conferința ministerială din iunie din Kazahstan. Ca de obicei, veți fi și dumneavoastră implicați la fiecare etapă și am toată convingerea că reprezentanții uh, Uniunii Europene la Geneva, cât și cei din Bruxelles, vor juca un rol important în negocieri dar odată cu importanța vine și responsabilitatea. Uniunea Europeană, ca și alți actori importanți, vor trebui să manifeste voință politică, responsabilitate, leadership în lunile care vin. Nu, nici măcar nu mai sunt patru luni, sunt trei luni și jumătate până vom obține un, bună vot. Va trebui să obținem un acord privind la OMC. Trebuie să avem în vedere flexibilitatea care este necesară și va fi de folos. Și asta se aplică, desigur, tuturor. În final, succesul uh, acestor și sănătatea acestor stocuri este în mâinile membrilor. Eșecul va fi rău nu numai pentru OMC, ci și pentru oceane și pentru obiectivele de dezvoltare durabilă pe, la, pe marginea cărora s-au pus guvernele de acord. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și pentru ocazia de a vă vorbi în cadrul acestei videoconferințe și aștept cu mult interes dezbaterea interesantă. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare a situației privitoare la subvențiile pentru pescuit și acum îi voi da cuvântul doamnei Tipping pentru a ne spune punctul său de vedere. It will help people to follow the details. Here we are. Thank you very much. Uh, well, firstly, thank you very much indeed for the invitation. Mulțumesc foarte mult uh, că m-ați invitat să vorbesc aici. Uh, lucrez la un think tank în Geneva pentru dezvoltare durabilă. Mă numesc Ale Stipping, Urmărim uh, discuția privitoare la subvențiile din domeniul pescuitului de mulți ani și de aproape. Și ceea ce aș vrea să vă cer astăzi este să-mi permiteți să vă prezint în termeni foarte subcinți exact ce se întâmplă și ce este în discuție, iar colegii mei care urmăresc negocierile vor urmări detaliile și sper să reușesc să acopăr tot ce, dorit, tot ce propusesem în cele 10 minute care mi-au fost alocate, apoi vă voi sta la dispoziție pentru alte eventuale detalii. Din fericire, cred că puteți vedea pe acest slide uh, destul de bine liniile acestea și culorile lor. Ele arată unde există evaluări formale, oficiale ale stocurilor de pește și grosimea liniilor demonstră, indică uh, numărul stocurilor și culoarea arată dacă stocurile sunt în dificultate sau nu. Cele două lucruri pe care le put, concluzii pe care le putem trage de aici sunt următoarele. Sunt uh, stocuri în Atlantul de Nord și în Pacificul de Sud, despre care știm destul de multe lucruri și alte stocuri sunt destul de puțin cunoscute. Și asta arată că avem de-a face cu subvenții din partea industriei care exploatează o resursă despre care nu întotdeauna se știe foarte mult. Asta ar fi o primă concluzie. A doua o concluzie pe care, la care s-a referit și domnul ambasador Wills se leagă de faptul că e greu de stabilit care sunt schimbările prin care trec aceste stocuri. Graficul de față ilustrează o analiză care s-a făcut uh, în 2009 și potrivit datelor existente public atunci, rezultă că majoritatea subvențiilor pentru care aveam probe acum vreo 10 ani au uh, sfârșit prin a susține pescuitul pe scară largă. Imaginea este asemănătoare cu uh, alte situații, cu cât se folosește mai mult combustibil, cu atât subvențiile sunt mai mari. Și asta ne permite să tragem încă două concluzii. Mai întâi că nu e deloc ușor de stabilit care sunt subvențiile puse la dispoziție și pentru ceea ce este disponibil public, pentru datele existente public, putem constata care sunt, uh, că subvențiile se îndreaptă în special către pescuitul pe scară largă. Analizăm Iată trei piloni de reguli. Mai întâi interzicerea subvențiilor acordate pescuitului INN, ilegal de raportat și nereglementat, este vorba de ținta 14.6. Al doilea pilon îl reprezintă interzicerea subvențiilor pentru stocurile de pește suprapescuite. Dacă ne aducem aminte, harta de mai devreme ar fi uh, liniile roșii. Și al treilea pilon se referă la ideea de a institui o, interzice, o interdicție cu privire la acele subvenții care susțin suprapescuitul și supracapacitatea. Acestea intră în mandatul inițial al OMC și încercăm, lucrând îndeaproape prin colaborare să susținem această idee. Sigur, este vorba de un număr întreg de uh, chestiuni orizontale, cum ar trebui să se aplice aceste reguli, cum ar trebui să fie restructurate și așa mai departe, dar nu voi intra în detalii pentru că cele trei uh, reguli de bază sunt uh, destul de greitoare. The broad approach that's being taken in these negotiations interzicerea subvențiilor pentru operatorii de nave, în cazul în care aceștia sunt uh, nu, nu s-a făcut uh, o determinare clară a stocurilor de pește. Determinarea aceasta se poate face de către statul de costier, de către statul de pavilion, de către organizațiile de gestionare a pescuitului regionale și acestea și au liste pe care le țin la zi cu navele despre care știu sigur că desfășoară activități de pescuit ilegal în zonă. Vorbim de circa 130 de nave din cele 7 milioane de nave care alcătuiesc flota internațională. Și o ultimă idee care a apărut uh, mai recent este aceea că această determinare ar putea să se facă de către statul de port și care ar putea să declanșeze obligațiile statului cu privire la interzicerea uh, subvențiilor. Determinarea membrilor înșiși ar trebui însă să uh, stimuleze, să, să declanșeze interdicția respectivă și cred că s-ar putea face și în acest sens o legătură. Un lucru care s-ar putea sublinia aici este că la nivelul OMC există un acord că emiterea unei determinări este un drept și nu obligație. Dar dacă s-a emis o astfel de determinare, atunci asta declanșează interdicția subvenționării. Și sunt, două, sunt câteva condiții dacă trebuie demonstrat că stabilirea, determinarea de către statul costier s-a făcut în mod uh, inechitabil pentru a stimula, pentru a declanșa, pardon, uh, interzicerea subvenționării de către alt stat, în cazul în care s-au încălcat uh, niște reguli. Acest lucru ar trebui sancționat. So that was the, set, the first pillar on, on illegal, unreported and unregulated fishing. Al doilea pilon de reguli aflat în discuție se, reprezintă, se referă la faptul că now is to say that subsidies should be and when one of two... E nevoie de respectarea una sau două condiții. Nu e vorba de uh, nivelul stocurilor. Trebuie să, să ne gândim la, stoc, la Uh, situațiile în care anumite țări în curs de dezvoltare au uh, stocuri uh, ce sunt în curs de recuperare și atunci în aceste cazuri poate că trebuie permisă anumite subvenții. Ce, ce, spune, ce spun regulile? Dacă stocurile sunt în curs de, de deteriorare, atunci trebuie permisă subvenția. Dar cine definește când se suprapescuiește un stoc? E nevoie oare de o definiție obiectivă? Putem vorbi de factori biologici, cum ar fi randamentul maxim durabil? Sau trebuie să permitem autorităților regionale sau naționale să hotărască ele? Și, desigur, sunt necesare probe care să vină în sprijinul acestor uh, hotărâri. Sunt chestiuni însă eminamente tehnice. Deci, am vorbit despre acest pilon și ajungem la o definiție cât se poate declară a ieșirilor în mare. Aici o regulă, regulă ar trebui să fie mai scurtă și mai clară. Și ajungem la a treia, al treilea pilon, și anume la contribuția acestor uh, reguli la eliminarea suprapescuitului. Și aici ar trebui să. Și aici avem mai multe abordări Statele membre au diferite opinii despre cum trebuie să arate aceste reguli, dacă ele trebuie să existe sau nu. O variantă ar fi să interzicem uh, acestor uh, subvenții să continue pentru uh, pescuitul de uh, mare amploare, de scară largă mai ales pentru țările în curs de dezvoltare. Vrem să ne asigurăm că pescuitul uh, industrial de mare, uh, de, de scară largă nu poate fi subvenționat. A doua variantă, care, a doua idee care se uh, regăsește în propunerile noi este, ca, este că cu excepția cazului în care există o gestionare formală a pescuitului, să se interzică orice fel de subvenție. Și acum, cum ar trebui să arate aceste reguli, cât ar trebui să fie ele deficiente, e o altă problemă. Și o a doua problemă, și aș vrea să o includ într-o cutie verde, discuția despre agricultură la nivelul OMC. Probabil că cei care participă la aceste discuții sunt mai familiarizați cu acest tip de optică, dar vorbim de o listă de subvenții ce se pot oferi în aproape toate împrejurările posibile. Deci pentru cercetare și dezvoltare, pentru siguranță și sănătate, pentru redresarea în urma unui dezastru, și întrebarea este, ar fi cazul să existe o astfel de listă de subvenții și cât ar trebui să fie ea de amplă și în ce direcție ar trebui să se îndrepte? Mai sunt și alte tipuri de reguli în discuție în acest pilon. Mai întâi o abordare situațională, să spunem, care se concentrează pe interzicerea subvențiilor în punctual atunci când efortul de pescuit este excesiv și încă o dată există politici pentru a ne asigura că stocurile de pescuit sunt menținute la niveluri uh, de sănătate adecvate. Apoi, un altă abordare, interzicerea subvențiilor la pescuit în afara membrilor zonelor economice speciale. Unele țintesc doar uh, pescuitul în larg sau subvențiile în alte zone uh, de economice exclusive sau, în, sau pescuitul desfășurat de navele uh, care, bene, care au un uh, nou pavilion. Deci, vorbesc de reguli care, acestea sunt reguli care sunt, sunt ca să spunem așa, reguli calitative. Există și alte propuneri cu privire la regulile cantitative. O idee ar fi să menținem la un, alt nivel, la un anumit nivel aceste reduceri, aceste subvenții și să discutăm de o eventuală reducere a acestui nivel. Acest uh, model a fost uh, propus în sensul uh, stabilirii unor plafoane în funcție de țară și de participarea acesteia la OMC. China a propus o abordare cantitativă, este unul dintre puținele lucruri pe care sunt de acord America și China la nivelul OMC, oferind mai multă flexibilitate pentru țările în curs de dezvoltare de a uh, subvenționa. Exact- Ce ne-a mai rămas ce ar trebui să existe o negociere între membrii cu privire la subvenții și reduceri sau ar trebui să avem o abordare bazată pe formule mai transparentă cu privire la nivelul subvențiilor și care ar trebui să fie acesta. Din nou, cum puteți să vedeți aici, avem abordarea 6 la acest pilon. Încă se dezbate îndelung ce abordare să urmăm, dacă să combinăm abordările, să avem diferite tipuri de roluri și fiecare rol ce va face. Chestiunile orizontale aici nu voi intra foarte mult în detalii, însă cred că acum există mai puțin acord pentru a avea subvenții pe tot ce ține de activități marine. Deci nu pentru acvacultură, nu pentru pes- pescăriile de pe continent. Domnul ambasador de bord de Vils vorbeau despre aceste subvenții pentru pescuit și negocierile. Negocierile acestea cauzează probleme cu tratamentul special diferențiat, pentru că mare parte din cei mai din uh, mare parte din statele care pescuiesc cel mai mult în lume sunt în curs de dezvoltare. Dacă le-am oferit mai multă flexibilitate statelor în curs de dezvoltare ca grup, nu va funcționa, nu în acest context. Așa că eu cred că propunerile pe care le discutăm noi trebuie să se poată în, în, în, se, se poate pune în aplicare tuturor membrilor, dar fără diferențierea clasică. Vedem cum putem să uh, punem în aplicare regulile în funcție de problemă și să nu existe o clasificare oficială. Iată, mai multe lucruri care pot fi incluse în tratamentul special și diferențiat. Putem avea excepții în funcție de geografie, felul de pescuit, cât de mult se pescuiește, asistență tehnică, poate să existe și perioade de tranziție. Există mai multe instrumente în acest instrumentar, astfel încât uh, pentru a ajunge la un acord pe subvențiile de pescuit în care să se oglindească și problema și să sperăm că se va oglindi și realitatea economiei globale de astăzi și o parte din incertitudine, incertitudinile politice din cadrul OMC-ului și încă ceva înainte să mă opresc, din perspectiva societății civile, noi considerăm că aceste negocieri sunt deosebit de importante. De importante. Dacă OMC-ul și membrii săi, dacă guvernele pot găsi o posibilitate de a aborda o problemă de mediu utilizând formele de, co- de cooperare multi laterale. Noi considerăm că se poate face așa. Sperăm și sperăm să existe un rezultat bun timp de la MC12. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Cred că e clar, diavolul se ascunde în detalii pentru a avea un acord cu obligativitate juridică, trebuie să trecem prin aceste proceduri complexe și e nevoie de o discuție detaliată. Acum dau cuvântul membrilor comisiei mele. Domnul Mato e primul. Los dos ponentes. Mulțumesc uh, foarte mult uh, ambrilor uh, raportori pentru explicații. Ne aflăm în fața unei probleme complexe. Încă din 2001 lucrăm la acest lucru. Eu îndemn OMC-ul să aibă în continuare avânt pentru eforturile sale pentru că noi mereu am apărat de aici pescuitul sustenabil. Uniunea Europeană este piața de pește cea mai atrăgătoare și mai mare din lume. Și noi respectăm cele mai uh, stricte standarde sociale și de mediu din lume. Și, în același timp, pescarii noștri uh, concurează cu flote care nu sunt ale Uniunii Europene și uh, care fac pescuit nesustenabil. Și peștele acela ajunge pe piețele noastre și le inundă. Eu nu cred că putem demoniza pescuitul și cu atât mai puțin uh, nu putem pune sub întrebării orice tip de subvenție. Uh, trebuie să facem diferența între tipurile de ajutoare care se acordă. Uh, personal, eu sunt de acord cu interzicerea și eliminarea și limitarea flotelor care fac pescuit uh, INN. Unii uh, ar merita un cartonaș galben, alții un cartonaș roșu, dar oricum nu este uh, acceptabil ca țările care au uh, acest cartonaș roșu sau galben să continue să primească subvenții. sau țările care beneficiază de un sistem de preferințe cu tarife vamale foarte um, scăzute uh, să exporte pește pe piața europeană. Dar sprijin limitarea oricărui tip de subvenții acordate flotelor care uh, fac uh, pescuit nesustenabil, ilegal și nereglementat. Nu putem uh, subvenționa uh, creând în acest fel uh, pescuit excesiv. Noi, în Europa, suntem extrem de, ex- de exigenți cu flotele noastre. Nu este permis să subvenționăm în cantitate foarte mare flote care respectă mult mai puțin uh, regulile de mediu și nici nu țin cont de limitarea resurselor, uh, emisiilor de CO2, nici nu țin uh, cont de capacitatea de pescuit și nici nu respectă regulamentul referitor la colectarea și protecția datelor. Vedem foarte bine cum aceste flote cresc cu ajutorul banilor pe care noi îi acordăm. Deci nu trebuie să îi mai subvenționăm într-o asemenea măsură. Știți prea bine exemplul Rusiei, pentru că Rusia oferă finanțare publică care acoperă 30% din costul de construcție a navelor de pescuit. Unele dintre acestea de niște dimensiuni gigantice și aceste nave nu concurează în condiții, nu fac condiții, nu fac concurență loială navelor noastre. Și mă apropii de sfârșit pentru că, așa cum a spus um, președintele, diavolul este în detaliu. Trebuie să, în detaliu trebuie să continuăm să lucrăm la acest lucru. Una este să se, să se demonizeze subvențiile pentru pescuit, însă totuși pesc, pescuitul este fundamental și noi um, putem vorbi despre exploatare în anumite cazuri, însă avem și deficit enorm. Uh, Uh, consumul de pește continuă să fie deficitar, deci prin urmare trebuie să investim în uh, activități precum uh, agricultura, care și ea este demonizată adesea, dar ceea ce este clar este că trebuie să facem diferența între subvenții bune și rele, trebuie să mizăm pe pescuitul artizanal, pescarii uh, Uh, mici, care sunt mult mai uh, care țin mult mai mult la mediul înconjurător și respectă regulile, în acest sens. Și să limităm subvențiile destinate pescuitului uh, și să, să îndreptăm mai multe fonduri celor care doresc să-și îmbunătățească condițiile de pescuit care vor să crească standardele. Eu mereu le spun pescarilor, nu pescuiți mai mult, pescuiți în condiții mai bune. Când vorbim despre sustenabilitate, acesta trebuie să privească trei domenii, nu doar mediu. Trebuie ca în oceane să fie, să se afle mai mulți pești, dar trebuie să fie și bărci care să-i pescuiască și trebuie să fie femei și bărbați care să lucreze în această industrie. Trebuie să facem de aceea un efort mare și de aceea e nevoie de un efort mare pentru a ajunge la această sustenabilitate cu trei fațete putem uh, să continuăm la fel, pentru că până acum am lucrat bine, dar uh, ultimul uh, cuvânt să nu demonizăm subvențiile pentru pescuit, pentru că este absolut nedrept. Mulțumesc! Gracias. Next speaker is Mr. Far- Mulțumim, urmează domnul Farongia. Din partea Commonwealth. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, un subiect foarte important pentru noi. Suntem un grup de 40 și de 54 de țări. Noi întotdeauna discutăm despre această problemă pentru că știm că atunci când vorbim despre pescuit ilegal, nedeclarat, nereglementat, această chestiune e una la care trebuie să răspundem urgent, mai ales că majoritatea țărilor din Commonwealth sunt țări în curs de dezvoltare. Îmi amintesc în Argentina, când am avut decizia, decizia de la Buenos Aires în 2017, Aveam al 46-lea ODD și atunci am decis 4,6 că în acest an, până în acest an, ar trebui să există să nu mai fie subvenționate anumite tipuri de pescuit care duc la supracapacități, pescuit excesiv și să eliminăm și acele uh, tipuri de pescuit care duc la pescuit de tip INN. Întrebarea mea este, acum după 20 de ani și ceva de negocieri, am urmărit cu atenție și contribuția dumneavoastră, a fost una foarte importantă. Însă eu cred că ar trebui să ajungem la o înțelegere, cel puțin să ajungem la o soluție împreună, să avem un echilibru între subvenții. Bineînțeles că trebuie să discutăm despre toate acestea, pentru că cumva trebuie să progresăm după așa de mulți ani. Și propunerea Commonwealth-ului pentru toate acestea e să continuăm, să continuăm cu metode științifice și să fim mai insistenți să ajungem la o asemenea soluție. Mulțumim, Denis! ce ne spune Comisia Europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Doar pentru a spune Comisiei Parlamentare ce facem noi cu negocierile, cum continuăm, care e poziția UE în negocierile care au loc la Geneva. Noi spunem foarte clar ce vrem. Ne dorim un rezultat bun de la această reuniune ministerială, conferință ministerială, rămâne obiectivul nostru. Continuăm să fim angajați în discuție, ținem cont, bineînțeles, de provocările pe care ni le-a enumerat președintele la începutul sesiunii. Pentru a ajunge la toate acestea, în poziția noastră, noi ne lăsăm ghidați de ceea ce numim mandatul superior politic în negocieri și anume obiectivul 14.6, ODD-ul 14.6. El trebuie să ne ghideze în poziția noastră de negociere în primul rând. Credem că obiectivul negocierii trebuie să includă și o interzicere a subvențiilor pentru pescuit ilegal nedeclarat nereglementat. Trebuie să existe o asemenea interdicție absolută, iar rezultatul trebuie să aibă și interdicții pentru, sub, pentru subvenții care duc la supracapacități și pescuit exces, excesiv. Reamintești cele spuse de domnul Mato. Există forme de sprijin care nu sunt nocive și care nu trebuie să fie interzise pe parcursul negocierilor. Lucru valabil și pentru faptul că pot să existe scheme de subvenții pozitive în care să fie sprijiniți operatori care să nu pescuiască, să colecteze date cu privire la stocurile de pește și sprijin pentru pescuitul care este bine gestionat. Dacă pescuitul e controlat, atunci subvențiile nu pot să afecteze durabilitatea stocurilor de pește. Această combinație, această arhitectură într-un acord OMC ar duce la stimulente pentru membrii OMC să facă o reformă a subvențiilor, să renunțe la cele nocive, să-și gestioneze bine pescuitul și e ceea ce a încercat să facă OMC și în alte domenii încet, mai ales reformă comercială în domeniul agricol. Și în același timp subvențiile acordul pe subvenții în OMC nu va fi unul, un acord de guvernanță a oceanelor. OMC-ul are un avantaj comparativ și anume trebuie să se facă așa pentru că au reușit să o facă și în alte zone. Deci avem partea soft, dacă doriți. Avem aceste propuneri din partea dumneavoastră pe diferitele componente ale negocierilor. Și în ultimele etape ale negocierilor chiar s-au dat asemenea indicații și prin intervenția comisarului Hogan la ultima reuniune s-a discutat despre flexibilități care să ajute cu negocierile, să le putem continua. Excluderea subvențiilor pozitive poate să fie condițională, de fapt. Acea cutie verde trebuie să aibă de-a face doar cu subvențiile care nu cresc capacitățile flotelor. Deci noi ne dorim o cutie verde adevărată, una disciplinată în aceste negocieri. Am mai spus că putem să sprijinim interzicerea subvențiilor pentru pescuitul pe Marea Liberă și pentru acele vase cu pavilion fals. Acolo nu există atât de mult supraveghere guvernamentală față de ceea ce se întâmplă în apele teritoriale, așa că problema este exacerbată. Și am spus că ne vom axa și pe tratamentul diferențiat și special. Rămâne un punct important al negocierilor, e complex și e chiar mai complex decât în alte negocieri, pentru că există acest element de durabilitate despre care discutăm, așa că totul devine și mai complicat decât în alte domenii de negociere în cadrul OMC-ului. Și noi am spune că e un domeniu care până acum nu a fost suficient abordat, astfel încât să avem încredere că vom ajunge la un rezultat pozitiv la MC12. Am spus foarte clar că ar putea să existe o perioadă de tranziție pentru anumiți membri, dar un lucru care nu poate fi pus în aplicare pentru marile națiuni care pescuiesc. Și am spus că nu, voi, nu vom sprijini un, un rezultat în care ar exista subvenții pentru pescuitul INN. Atât despre poziția noastră de negociere și astfel voi și încheia. Poziția noastră de negociere e limitată de cadrul nostru intern, de sprijinul intern care e stabilit de colegiuitori. Nu pot decât să îi încurajez pe membrii acestei comisii să își continue dialogul cu membrii Comisiei pentru Pescuit și să găsim soluții în, în viitorul CFM, soluții care să se alinieze cu ODD-ul 14.6 Cred că acesta trebuie să ne ghideze în poziția noastră de negociere și profit de ocazie să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte, pentru efortul pe care l-ați făcut de a disemina aceste informații în Parlamentul European. Mulțumesc, Denis. O întrebare suplimentară. Regatul Unit nu mai face parte din Uniunea Europeană. Se schimbă ceva în uh, poziția de negociere a Regatului Unit acum? Nu. Regatul Unit a început acum să ia poziție în diferitele reuniuni OMC. Evident, pe politica comercială în OMC și ceea ce face în OMC Regatul Unit, totul ține și de cum va arăta acordul de retragere. Nu ne așteptăm să existe o schimbare majoră în acest sens în următoarele luni și până la sfârșitul anului. Noi vom continua să promovăm aceste poziții de negociere pe care vi le-am explicat acum și care nu sunt afectate de retragerea Regatului Unit din UE. Deci discuția despre pescuit va fi undeva la mijloc. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult! Domnule ambasador Willis, doriți să interveniți niște comentarii legate de discuția care a avut loc aici? Da, domnule președinte. Aș dori ca în primul rând să vă mulțumesc pentru comentariile primite. Cum vă spuneam la începutul prezentării mele, nu pot să intru în detalii, ținând cont de faptul că anumite subiecte sunt delicate pentru anumiți membri și încă sunt subiectul unor discuții aprofundate pe timpul negocierilor. Însă voi face tot ce îmi stă în putință să comentez pe cele tocmai auzite de la membrii prezenți. Cred că e important să citim mandatul, un lucru care s-a mai spus, și să vedem cum a fost redactat acest mandat. Vorbește despre subvenții nocive, cele care duc la creșterea capacităților de pescuit și se poate ajunge la pescuitul INN în general. E clar că e ceva cu ce avem de-a face dacă citim articole științifice, cercetări, studii, putem vedea că este foarte greu de definit și identificat, într-adevăr, aceste subvenții care sunt, într-adevăr, nocive. Și e foarte dificil să nu ajungem la următorul raționament. Acele subvenții despre care vom cădea de acord că nu sunt nocive, să aibă totuși efecte nocive. E lucrul care e discutat acum în negocierile actuale. Cum putem să definim nocivitatea unei subvenții, dacă sunt nocive sau nu sunt nocive? Iată cum arată negocierile acum și o iau pe această cale. E o chestiune pe care trebuie să o rezolvăm și cât de repede. Primele două comentarii se bazau pe o diferențiere între, între subvenții nocive și care nu sunt nocive. Nu putem submina pescuitul și nu îl putem demoniza, bineînțeles, sunt de acord. Nu e ceea ce fac membrii OMC în negocieri. La OMC Membrii recunosc importanța pescuitului și ODD-ul 14.6 care ne stabilește mandatul. Putem să vedem care e de fapt obiectivul de aici și anume să fie menținute oceanele și să avem un pescuit durabil al nu ne dorim să acționăm când deja e prea târziu, când nu vom mai avea stocuri de pește, de pescuit. Iată ce încercăm noi să reglementăm aici. Încercăm să evităm, bineînțeles, să fie demonizat pescuitul ca atare, însă să recunoaștem importanța sa. Cum vă spuneam la începutul prezentării mele, sunt foarte mulți oameni care depind de activitățile de pescuit. That will become necessarily dacă nu uh, luăm uh, măsuri acum, uh, situația va deveni haotică în câțiva ani. Um, sper că am răspuns la tot, dar dacă mi-a scăpat ceva, vă rog să mă anunțați. Sigur, în calitatea dumneavoastră de președinte, nu puteți fi prea precis, pentru că riscați să spuneți lucruri care nu uh, coincid cu poziția anumitor membri. Domnul Mato, da, am uh, o întrebare. Vreau să clarific că Fondul European Maritim pentru uh, pescuit și agricultură, pentru care sunt raportor, își respectă Uh, intențiile și obiectivul de dezvoltare durabilă 14 cu care suntem de acord și reprezintă și o invitație. Eu vreau să fac și o invitație. Um, le mulțumim că au participat la dezbaterea la Comisia INTA, dar ar fi bine să se exploreze uh, posibilitatea ca INTA și ITRE și Comisia de Pescuit să aibă o dezbatere comună, pentru că, sigur, Comisia de Pescuit poate avea multe de spus în acest domeniu. Atât. Mulțumesc! Domnul Son. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. S-au făcut uh, multe precizări despre cum uh, putem uh, proceda uh, pentru uh, a rezolva problema subvențiilor pentru pescuit, respectând obiectivul 14. 6. Uh, Indonezia este o țară arhipelag. Noi ne bazăm pe sustenabilitatea oceanului și trebuie să dăm dovadă de creativitate în soluții după ce uh, analizăm toate datele. Cum uh, se uh, încadrează acordul privind pescuitul cu celelalte um, acorduri existente? Sunt deja uh, măsuri uh, luate pentru prevenirea uh, pescuitului uh, INN? Măsurile acestea nu vor fi oare o încărcare prea uh, mare? Uh, pentru că există deja foarte multe reguli. Domnul ambasador Wills, mulțumesc foarte mult. Întrebarea are două fațete. În ceea ce privește impactul sau relația unui uh, acord cu alte uh, înțelegeri existente uh, Eu nu pot dezvălui din discuțiile care se poartă la negocieri, dar în legătură cu a doua întrebare. Right. Yeah. With, with uh, the second element dealing with the relationship of a possible agreement. În ceea ce privește încărcarea excesivă a unui posibil acord în cadrul OMC, efectele asupra membrilor și efectul asupra altor acorduri internaționale și asupra altor organizații internaționale. Cred că este prea devreme pentru a ne pronunța în sensul uh, că majoritatea discuțiilor uh, s-au purtat pe marginea pilonilor exprim, explicați de doamna Alice Tipping. Nu uh, avem acum domenii specifice în care să putem concluziona, da, se creează uh, o povară suplimentară excesivă sau creează prea multe drepturi sau prea multe obligații pentru, anumite, pentru anumiți membri. Noi uh, respectăm uh, dreptul mării, uh, dreptul public internațional. Acordul final este greu de spus dacă va avea un impact asupra altor organizații sau asupra altor acorduri internaționale, pentru că domeniile încă nu sunt foarte bine structurate pentru că noi să putem evalua clar aceste lucruri. Dar mă întreb dacă Elis vede lucrurile diferit. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule ambasador. Ne-a făcut mare plăcere să vă ascultăm intervenția. Vrem să vă dorim mult succes în negocieri. Doamnă Tipping, poate că vreți să rezumați discuțiile? Da, ca de obicei, ultima întrebare este cea mai nedreaptă. Domnule președinte, voi mărturisesc că nu voi încerca să fac un rezumat al discuțiilor, însă voi încerca să răspund uh, invitației de a detalia uh, puțin uh, la nivel tehnic uh, întrebarea președintelui. Vreau să vă dau două exemple. În primul rând, membrii sunt foarte conștienți de faptul că aici elaborează reguli privind subvențiile în cadrul OMC deasupra uh, regulilor și obligațiilor existente conform dreptului mării și uh, în baza acordurilor regionale. În ceea ce privește pescuitul INN, cred că există un nivel general de acceptare a faptului că ar trebui să folosim deja lista uh, existentă de către organizațiile pentru pescuit, deci deja existente, regionale. Um, este uh, adecvat să stabilim uh, o anumită procedură uh, acum, dat fiind că există deja organizații regionale la care sunt membre multe guverne. Eu nu vreau să pun sub semnul întrebării lucrurile stabilite deja de aceste organizații în acordurile lor. În ceea ce privește stocurile pescuite excesiv, un mod de a determina stadiul unor stocuri, condiția unor stocuri, sunt uh, guvernele regionale care evaluează condițiile acestora și starea lor. Trebuie să folosim uh, cunoștințele acestora când determinăm obligațiile sau referitor la subvenții. Se vor face, în mod evident, uh, și decizii regionale, însă e bine ca OMC să nu examineze prea în detaliu cum se iau acele decizii. Deci uh, subiectul este foarte delicat. Și aș vrea să mai fac un comentariu. Uh, mai multe persoane au uh, spus aici un lucru. Eu nu sunt expertă în procesele interne OMC, dar din câte înțeleg, se uh, pregătește cadrul financiar multianual uh, acum. Poate că această comisie a dumneavoastră poate lucra cu Comisia pentru Pescuit pentru a asigura coerența între ce încercăm noi să facem la nivel de OMC și la nivel de reglementări interne ale Uniunii Europene. Pentru că comuni- comunitatea care, care urmărește aceste negocieri uh, caută mm, în Uniunea Europeană un lider. Pentru că este cea mai mare piață pentru uh, pescuit, uh, cel mai mare actor în acest domeniu din OMC. Și atitudinea dumneavoastră este importantă. Mulțumesc. Întotdeauna încercăm să evităm abordarea prin izolare. Uh, și Comisia pentru Pescuit a fost invitată să participe la uh, dezbaterea de astăzi. Desigur, putem face lucrurile și mai bine decât le-am făcut. Mulțumim foarte mult, domnule ambasador Wills doamnei și doamnei Tipping. Sperăm uh, că la conferința ministerială numărul 12 vom înregistra rezultate. Încheiem astfel punctul 19 și trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 20 încercarea tripartită de modernizare a regulilor referitoare la subvențiile industriale. Denis ne va prezenta situația acestei încercări pe care o fac Japonia, Statele Unite și Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-a oferit ocazia de a vă oferi ultimele informații în legătură cu uh, acest lucru. Uh, uh, avem informații care datează din 14 februarie, deci este un moment potrivit pentru a vă spune ce s-a discutat la ultima reuniune. Obiectivul Uniunii Europene când s-a implicat în acest uh, proces trilateral la nivel ministerial între cei trei uh, miniștri uh, de um, comerț, în cazul nostru comisarul. Um, noi am încercat să lucrăm cu cei doi parteneri pentru a limita efectul de contaminare um, ale practicilor care distorsionează piața pe care le-am văzut încercând să găsim, la găs- să găsim soluții compatibile cu regulile OMC. Procesul trilateral, din punctul nostru de vedere, reprezintă de fapt un incubator pentru uh, crearea noilor uh, glo- reguli globale în domeniul comerțului. Noi am lucrat pe trei uh, filiere. Și Uh, Digi uh, Trade și uh, instituțiile um, echivalente din aceste două țări să ocupă acest lucru. Am analizat fenomenul transferului forțat de tehnologie și um, am analizat necesitatea asigurării unor condiții de piață adecvate. Pe 14 ianuarie, după cum am spus, au întâlnit cei trei miniștri la Washington și uh, au uh, emis încă o declarație comună care rezumă destul de detaliat uh, progresele făcute în ceea ce privește pilonul subvențiilor industriale și de asemenea stabilește contextul de cooperare în, în privința transferurilor forțate de tehnologie uh, Um, și uh, altele în contextul OMC. Acestea au uh, legătură cu eforturile generale făcute pentru reformarea OMC, despre care am vorbit mai devreme. Se dorește mai ales reechilibrarea anumitor drepturi și obligații din cadrul sistemului, care, din punctul nostru de vedere, ar face parte din efortul de reformă, de reformare a OMC. În privința subvențiilor industri- industriale, aș vrea să vă explic uh, după cum urmează statutul procesului. Ehm, toată lumea înțelege în acest proces că condițiile egale existente acum, respectiv ehm, acordul ehm, privind subvențiile, nu este un instrument suficient de eficient în ceea ce privește asigurarea de condiții egale. Are limite. Deci este esențial să el este bun pentru abordarea cazurilor anumitor subvenții pentru contingentele de export și acelea uh, legate de conținutul cu de, de cerințele referitoare la uh, conținut redus. Dar trebuie să um, încercăm să scădem puțin standardele. vedem uh, că se face o subvenționare uh, um, excesivă, exagerată în anumite uh, domenii. În declarație se identifică șase căi concrete prin care cei trei parteneri consideră uh, că ar trebui să fie uh, consolidate regulile actuale ale OMG-urilor prin uh, devenind uh, legi obligatorii. În primul rând trebuie să se interzică subvențiile ilegale și dăunătoare, să se identifice subvențiile care sunt atât de dăunătoare încât să se justifice o um, Um, reversare o um, a sarcinii probei. Astfel s-ar crea mai multă, s-ar permite mai multă disciplină în sistem. S-ar dovedi astfel uh, invers decât se face azi, că subvențiile acordate au fost uh, supuse unor procese de uh, um, transparență um, adecvate. Uh, a, a treia măsură ar fi măsuri suplimentare. Noi intenționăm să introducem o categorie nouă de uh, prejudicii uh, legate de capacitatea de deturnare, de denaturare a concurenței. Uh, încercăm să îmbunătățim și mecanismul de notificare în acordul SIE. trebuie să identificăm și modurile în care folosirea unui uh, reper uh, extern uh, pentru a contrabalanța subvențiile trebuie să fie mai accesibil. Cei trei parteneri au convenit că definițiile actuale nu uh, existente la ora actuală nu uh, permit identificarea tuturor subvențiilor acordate. Um, în ceea ce privește transferul forțat de tehnologie, înțelegem că trebuie abordată această problemă, s-au purtat uh, dialoguri tehnice. Încă o dată, încercând să uh, creăm uh, mecanisme bazate pe reguli pentru a aborda această problemă. Ambasadorul uh, Dober uh, a vorbit uh, în trecut despre acest subiect, discuțiile au uh, ajuns la o anumită maturitate și partenerii acum uh, doresc să se extindă către alți parteneri care doresc să se alăture eforturilor um, de a introduce mecanisme noi în privința subvențiilor. Sperăm acum să găsim un grup de țări care gândesc uh, ca noi din perspectiva UE, așa cum a exprimat și comisarul Hogan ar fi ca un grup de participanți să lanseze uh, discuții uh, orientative în vederea negocierilor. Acest lucru se va petrece probabil în uh, perioada conferinței ministeriale numărul 12. Vom avea probabil o arhitectură plurilaterală, multilaterală, um, OMC Plus, avem uh, deja discuții bilaterale cu mai mulți membri ai OMC și avem și discuții bilaterale cu China, având în vedere rolul important pe care aceasta îl joacă în economia globală. Și acestea sunt incluse în discuțiile purtate în uh, grupul de lucru bilateral UE-China în legătură cu ferma OMC face parte din subiectele de discuție și uh, se implementează declarația de anul trecut uh, de la summitul liderilor în care uh, au promis să intensifice dialogul bilateral în domeniul disciplinelor, subvențiilor industriale. Acest și uh, acest dialog va continua în următoarele săptămâni și luni uh, în paralel cu procesul trilateral. Cam aici uh, ne aflăm și acestea sunt lucruri care se află în spatele declarației politice semnate de cei trei miniștri. așteptăm să lucrăm cu mai mulți membri în următoarele câteva luni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Kathleen, ai cuvântul. Yes, thank you very much. Um, and of course I would like to start by saying... Mulțumesc foarte mult! E foarte bine că există o declarație comună cu Statele Unite. Lucrul acesta în sine ar trebui considerat ca fiind un progres. Acestea fiind zise, Mă cam îngrijorează concesiile pe care le-a oferit comis Comisia în contextul acestei declarații comune și aș dori să mă refer la cel puțin două dintre ele. Mai întâi, în ceea ce privește subvențiile uh, de la 1.1b, unde se spune că sub, subvențiile pentru insolvent, pentru întreprinderile nesolvabile, indiferent de planurile lor de restructurare, sunt interzise. Mă cam îngrijorează lucrul acesta, pentru că știm că Comisia se ocupă de o strategie industrială și că în contextul uh, pactului ecologic parcurgem o tranziție majoră în economiile noastre cu un impact foarte mare asupra sectoarelor industriale. Practic, ce înseamnă asta? Că nu se vor mai permite niciun fel de subvenții în contextul în care o întreprindere e obligată să uh, își închidă ușile, dar nu există niciun fel de subvenție permisă? Asta, asta înseamnă acest uh, lucru? Apoi definiția organismului public, public body. este ceva care vine împotriva tot ce a susținut uh, Uniunea Europeană până acum. Întotdeauna, uh, în contextul uh, um, organismului de apel, Uniunea Europeană a susținut existența acestor sau definiția acestor organisme publice. Puteți să ne explicați de ce ați uh, V-ați schimbat în felul acesta punctul de vedere și de ce nu trebuie să analizăm lucrurile în această optică a serviciului public și a organismului public? Mulțumesc, domnul Bütikofer. Mulțumesc, domnule președinte. That has, and the explanations that have been given. Um... Mulțumesc pentru că îmi dați cuvântul și aș dori să precizez mai întâi de toate cele menționate de domnul Rodone mai devreme, la sfârșitul intervenției sale, și anume efortul de dialog. Succesul unei, unei astfel de demers uh, pentru reformă va depinde în foarte mare măsură de modul în care îl vom încadra. Dacă îl vom încadra ca fiind trei țări de la OCDE care uh, se aliază împotriva Chinei, tare mă tem că asta va crea mai degrabă impedimente, mai degrabă decât va atrage sprijin. Dar, dacă vom prezenta această agendă de reformă într-un mod prin care să explicăm că va fi avantajoasă pentru dezvoltare, permițându-le tuturor să se dezvolte, să crească, fiindcă, iată, în felul acesta vom uh, interzice monopolurile și practicile inechitabile, asta va fi o cu totul altă poveste. Deci, înțeleg că mm, vom mm, lua contactul, vom încerca să dialogăm cu țările like-minded, țările care gândesc ca noi, care au aceleași valori ca noi, dar eu cred că și mai important ar fi să eh, a facem un efort de dialog și să întindem eh, mâna către țările care nu gândesc ca noi, ca să putem să ne raliem și să le atragem sprijinul. Și încă un lucru. Președintele Trump a hotărât să semneze acordul acela Phase 1 dar nu a realizat nimic care ar fi pertinent, relevant și important util pentru noi. Poate pentru agricultorii americani uh, și care cultivă soia e foarte bine, dar uh, struct reforme structurale, reale, aprofundate, au fost amânate la uh, calendele grecești, probabil nu se vor mai realiza niciodată pentru că, după cum ni s-a spus, americanii nu prea sunt interesați de negocierea unui acord de etapa a doua, de faza a doua. Și atunci, ce putem noi să facem? Putem să încercăm să ne asigurăm că se va lupta în negocieri pentru ceea ce am stabilit aici în documentul acesta, pentru acordul nostru MCAI. De exemplu, reglementarea transferului de tehnologie. Aș vrea să se lupte pentru acest subiect. Vă aduceți aminte că la ultima reuniune intracomitet chinezii ne-au spus, voi de mine, dar nu există așa ceva. ce e asta? Ce este transfer de tehnologie? Dacă vrea cineva să vină la noi în China să facă afaceri cu noi, le dăm noi tehnologia. Nu, nu, nu luăm tehnologie, nu furăm tehnologie de la nimeni. Deci, iată un subiect unde cred că ar trebui să ne luptăm. Apoi un alt subiect. Disciplinarea SOE. Reglementarea SOE, unde, care nu se regăsește deloc în acorduri. Și măsurile antisubvenții. Are cumva Comisia intenția de a spune da ar fi o idee bună să răsturnăm sarcina probei cu privire la măsurile antisubvenție? Are în vedere Comisia să se bazeze pe capitolul 15b din protocolul de aderare a Chinei la OMC pentru a atrage atenția Chinei asupra mecanismului antisubvenție? Și ultima întrebare, câte dintre subiectele acestea au fost ridicate în discuție punctual în cadrul discuțiilor noastre cu chinezii în contextul reformei OMC și câte în ultimele luni? Mulțumesc și acum Marie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru prezentarea acestor numeroase progrese concrete. Iată un semnal pozitiv care permite uh, să ne reechilibrăm puțin uh, schimburile, aș vrea să mă refer la transferul forțat de tehnologie. Comisia ne-a vorbit despre obiective, dar aș dori să știu mai multe despre calendar și următoarele etape. Și, în general, Comisia a vorbit despre o acceptare, un punct de vedere pozitiv al celorlalți membri de la OMC al acestui subiect. Lucrul acesta ne bucură, dar apropo de formatul trilateral, acesta cumva ar putea să evolueze, s-ar mai putea modifica? Mulțumesc! Mulțumesc și colegul nostru parlamentar din Senegal. Vă rog! Mulțumesc foarte mult! Intervenția mea se va referi la grupul de trei ministere care activează într-un cadru care își propune să realizeze cadre, să reguli uh, internaționale în contextul OMC? Asta este întrebarea mea. Eu aș vrea să înțeleg dacă documentele acestea sunt uh, rezervate numai unora sunt puncte de vedere care trebuie luate în calcul. Pentru că uh, sunt țări care nu-și pot permite să renunțe la aceste subvenții în avantajul altora. Mulțumesc foarte mult, domnul Bonton. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau mai întâi să-mi exprim sprijinul pentru progresele realizate referitor la transferul de tehnologie, dar aș vrea să-mi pun o întrebare în legătură cu abordarea globală, o abordarea europeană cu privire la protecția tehnologiei noastre. Există un calendar ceva mai limpede cu privire la modul în care am putea să impunem, într-un fel, reguli comune tuturor pentru ca toate țările membre ale OMC să le aplice? Mulțumesc foarte mult. Așadar, Denis, iată câteva întrebări. Într-adevăr, numeroase întrebări, chiar voi încerca să le răspund măcar unora dintre ele atât cât pot. Mai întâi la întrebarea privitoare la amploarea Uh, acelor uh, probleme și echilibrul dintre problemele defensive și abordările defensive și ofensive, cum reconciliem aceste elemente? Efortul vizează o mai bună reglementare, o mai bună disciplinare prin stabilirea diferitelor tratamente, diferitelor remedii pentru a aborda o serie întreagă de subvenții dăunătoare la care asistăm în diferite jurisdicții. Asta nu înseamnă că toate formele de sprijin guvernamental sunt considerate dăunătoare sau trebuie interzise potrivit regulilor suplimentare. Acum, acest DSM este un construct straniu, pentru că sunt foarte puține lucruri care se pot pune în aplicare – Iar sistemul este ineficient și nu numai că este destul de amplu, este ineficient și încercăm să ne gândim la alte măsuri de politică sau poate eventual legislative ulterior. Cât privește concesiile, dacă ar fi să tra transpunem uh, conținutul actualei declarații în reguli cu caracter obligatorii, obligatoriu ulterior, cred că asta ar merge cam departe. Cât privește lista subvențiilor interzise cu acele categorii care ar trebui adăugate la angajamente mai asumate până în prezent de statele membre ale OMC, tipurile de subvenții prevăzute la punctul 1b vizează acele subvenții care sunt deja reglementate prin propriile noastre acorduri de liber schimb cu partenerii. Deci ele, într-un fel, fac parte din ordinea juridică, ordinea de drept a Uniunii Europene deja. Prin urmare, nu se pune problema adăugării vreunei, uh, vreunui nou angajament cât privește Uniunea Europeană, cel puțin, dar vizăm tipurile de subvenții care sunt mm, foarte uh, vizibile, foarte uh, flagrante astfel încât să menținem uh, regulile și să evităm uh, prevalența acestui tip de uh, subvenții în anumite jurisdicții. Este, noi am introdus reguli care vizează aceste jurisdicții, aceste subvenții, pardon, mai în prima dată în acordul cu Corea. Acum, dacă ar trebui să definim prin lege uh, organismele publice, lucrurile stau în felul următor. Definiția organismului public este de așa natură și cu interpretarea care i s-a dat, toate acestea sunt de așa natură, încât asta ar însemna foarte posibil că ar fi prea greu să se demonstreze că un număr de entități care nu fac parte din guvern, dar sunt foarte apropiate de acesta în anumite jurisdicții, pot să primească subvenții. Așa stau lucrurile, de exemplu, în cazul băncilor de stat chineze. Potrivit actualei definiții, este foarte greu, este extrem de complicat să se demonstreze cu probe că acești actori beneficiază din partea guvernului de subvenții și că ar trebui să intre în domeniul de aplicare și, prin urmare, ne-am expune unor riscuri dacă am fi în situația de a uh, încerca să contestăm subvențiile. Dar asta nu schimbă lucrurile în contextul ESM din, din punctul de vedere al domeniului de aplicare, uh, nu modifică nimic nici la celelalte părți ale definiției uh, subvențiilor în cadrul ESF, ESIM, dacă există contribuții financiare, dacă are cineva de câștigat, dacă respectiva subvenție este specifică, toate aceste lucruri rămân uh, neschimbate. Prin urmare, considerăm că agenții, operatorii de servicii publice, cei care furnizorii de apă sau de gaze din Uniunea Europeană, nu vor face mai mult obiectul disciplinării în urma revizuirii de definiție privind organismul public decât uh, se întâmplă în prezent potrivit DSM, pentru că nu considerăm că se oferă subvenții de tipul acesta respectivelor entități. La întrebările domnului Buticofer. Aici ideea este, în mod evident, că va exista un efort de creștere a disciplinării în contextul OMC sau în sistemul de comercializare internațional, eforturi însă de disciplinare care se aplică în mod egal tuturor economiilor mari. Este și logic să se întâmple așa. Ce înseamnă acest lucru? Că treptat, treptat, de-a lungul uh, negocierilor, se vor aduna în jurul mesei de negociere marile economii. Pentru că, asta, pentru că până la urmă vorbim aici de capacitatea jurisdicțiilor de a oferi subvenții. Începem să discutăm cu ceilalți membri OMC în cercuri concentrice. Desigur, începem cu acele țări de la OMC despre care considerăm că sunt potențial cu valori asemănătoare cu ale noastre, sigur că testăm un pic terenul, dar ușor, ușor ne îndepărtăm în cercuri uh, concentrice, ne îndepărtăm un pic așa către cercurile mai largi și către acele economii care, cu care în momentul de față încă nu avem contacte. Acum, dacă acordul dintre Statele Unite și China, acel acord de fază 1, va necesita eforturi suplimentare din partea noastră în acest moment, asta nu știu, Problema subvențiilor industriale în acest acord uh, din partea Chinei, fără îndoială că creează un context nou. Disciplinarea este foarte greu de realizat însă în context bilateral cu China. Dacă te disciplinezi singur în ceea ce privește uh, capacitatea proprie de a, de, a, de a oferi subvenții, evident că aștepți același lucru și de la celălalt. Acesta este un exercițiu, prin urmare, care e mult mai potrivit la nivel global. Și am și procedat în felul acesta la uh, acordurile de liber schimb pentru transparență. Însă cât privește subvențiile, cred că uh, subiectul își are locul mai degrabă la nivel global. Asta nu înseamnă că în context bilateral nu se pot uh, nu se poate vorbi și de alte tipuri de disciplinare care se leagă de, dar nu vizează în mod direct subvenționarea. De exemplu, comportamentul întreprinderilor de stat. Asta putem aborda în context uh, bilateral, pentru că există anumite uh, tipuri de comportament ale acestor entități care creează probleme uh, celor din țara ta sau din tabăra noastră. Uh, a combination of different type of rules, either bilaterally or, or la nivel uh, internațional, problema aceasta este complexă, pentru că se leagă de un fenomen legat de condițiile de acces la piață și deci de lucruri care pot fi negociate, de exemplu, într-un acord global cuprinzător privind investițiile, de exemplu, problema cerințelor pentru uh, capitalul de risc și, pe de altă parte, alte probleme care necesită disciplinare, cerințele de autorizare, de oferi, acordare de licențe și așa mai departe. Asta încercam să spun ca răspuns la întrebările doamnei Vedren. Problemele legate de FTT sunt complexe, pentru că dacă ne ocupăm de, ne ocupăm de problemele FTT, cred că trebuie să cuplăm diferitele tipuri de probleme în materie de reguli internaționale. Nu se poate spune același lucru și despre subvențiile industriale, întrucât acestea aici se realizează progrese de natură conceptuală pe marginea unor idei, unor reguli mai elaborate. Acord, avem un acord uh, privind subvențiile și măsurile de contrapondere la nivelul OMC. It's a little bit more complicated, so the next step there, frankly, will be a continuation. În celelalte domenii, cred că este cazul să, uh, la celelalte întrebări, uh, cred că este cazul să începem la nivel trilateral și să vedem ce se poate face în continuare, vedem cum putem să combinăm diferitele elemente. I hope that covers the different items. Uh, as I said, the, the, on the question of the evolution of the format, perhaps și ajung astfel la punctul final. Am spus că vrem să procedăm în cercuri concentrice. Până la urmă considerăm că furnizorii majori de sprijin guvernamental de la masa negocierilor vor trebui să discută despre disciplinări suplimentare, dar asta facem în etape, treptat. Mai întâi vrem să eliminăm posibilitatea unor negocieri internaționale cu privire la aceste discipline. Asta ne și propunem prin uh, conferința ministerială 12. Vrem să decidem în mod colectiv dacă există o masă critică de țări care să ne permită să mergem mai departe cu negocierea și disciplinarea mai în mod corect din partea Uniunii Europene. Asta este, acesta este obiectivul nostru. Cu siguranță Vom discuta eventual mai târziu și despre orientările de negociere. Deci, încă o dată, o luăm pas cu pas, nu suntem încă la etapa aceea, construim acest proces, încercăm să ajungem cât mai aproape de acel uh, obiectiv, abordând problema în cercuri concentrice cu cei despre care discutăm la nivelul MC. Thanks a lot, and I'm sure that isn't, this is not the last time we will discuss. Bun. Mulțumesc foarte mult. Am reținut cele pe care le-ați spus, inclusiv în legătură cu problema transferului de tehnologie. Și am încheiat astfel punctul 20, punctul 21 fiind uh, diverse. Unde dorește cineva să adauge ceva? Nu. Următoarea reuniune va avea loc